și am onoarea de a vă prezenta acest capitol astăzi. Nivelul estimat de eroare se află este de 2,9% pentru rubrica 2 din CFM Resurse Naturale pentru anul financiar 2015. Acest nivel este asemănător cu cel din 2014, în momentul în care se ține seama și de schimbarea de abordare în ceea ce privește erorile de ecocondiționalitate. Datorită unei modificări în regulamentul european din 2015, erorile de ecocondiționalitate nu se mai includ în nivelul estimat de eroare. Pe lângă evaluarea pentru rubrica 2, per total, am uh, realizat și două evaluări, sub, uh, subevaluări specifice, una pentru piață și sprijin direct și cealaltă pentru dezvoltare rurală, mediu, acțiune de climă și pescuit. Pentru piață și uh, sprijin direct, eroarea estimată este de 2,2%, un pic peste pragul de semnificație etalon de 2%. Rezultatul este asemănător cu cel din 2014. Erorile în acest domeniu se datorează aproape toate unui număr supraestimat de hectare eligibile. Sistemul de identificare al parcelelor, sau LPIS, contribuie în mod semnificativ la prevenirea și detectarea erorilor care țin de uh, suprafață în candidaturile pentru ajutor. Datorită planurilor de acțiune implementate de Comisie și statele membre, fiabilitatea datelor din LPIS a crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani. Totuși, încă am găsit cazuri în care în imagini erau vizibile anumite trăsături ineligibile, însă acele uh, suprafețe nu erau excluse din uh, suprafața utilizată pe pentru calcularea ajutorului. A doua evaluare specifică s-a referit la dezvoltarea rurală și așa mai departe. Nivelul estimat de eroare este înalt și anume de 5,3%. Totuși este mai mic decât 6% uh, estimarea de anul trecut. Jumătate dintre erorile acestea se datorează ineligibilității beneficiarului sau, ale, sau a proiectului. 28% se datorează chestiunilor de achiziții și 8% chestiunilor de încălcări ale uh, angajamentelor de natură agricolă și de mediu. Pentru ambele domenii am constatat că autoritățile naționale ar fi putut să reducă nivelul de eroare la un nivel apropiat de uh, pragul de semnificație sau chiar sub acesta. În 8 cazuri pentru piață și sprijin direct, respectiv în 19 cazuri pentru dezvoltarea orală și alte politici, autoritățile naționale fie aveau informații suficiente pentru a depista erorile sau chiar ele au fost responsabile pentru erorile respective. Evitarea acestor erori ar fi redus nivelul estimat de eroare cu 0,9 puncte procentuale pentru uh, piață și sprijin direct, respectiv cu 3,2 puncte procentuale pentru dezvoltare rurală și alte politici. Am examinat și câteva elemente ale sistemului intern de control. Am auditat un uh, eșantion din uh, auditele, auditele de control ale comisiei și am constatat că ele, în general, sunt în conformitate cu standardele relevante. Comisia a raportat slăbiciuni semnificative în 17 din cele 24 de audituri pe care le-am uh, analizat și noi. În rapoartele anuale anterioare am atras atenția asupra unei probleme. Procedurile de conformitate erau prea îndelungate și astfel se ajungea la foarte multe dosare deschise. În 2015, Comisia a redus în mod semnificativ numărul de dosare deschise vechi, de la 192 la un număr de 34. În urma modificărilor de legislație, al căror scop era de a simplifica procedura, Comisia acum monitorizează ciclul de audit mult mai îndeaproape, tocmai pentru a fi în conformitate cu termenele interne și externe. Am vizitat și șase agenții plătitoare și am constatat că unele dintre funcțiile cheie de control dădeau dovadă de slăbiciuni. Pentru EAGF, Fondul Agricol de Garantare, aceste slăbiciuni uh, vizau LPIS, controlele administrative, calitatea inspecțiilor pe teren și procedurile de recuperare pentru plățile incorrecte. În ceea ce privește dezvoltarea rurală și sprijinul pentru aceasta, am identificat anumite deficiențe în verificările administrative care vizau condițiile de eligibilitate, mai ales cele care vizează achizițiile publice. Pentru a reduce nivelul de erori în cheltuielile cu dezvoltare orală, Comisia și statele membre pun în aplicare planul de acțiune pentru a identifica cauzele erorilor și pentru a pune în aplicare acțiuni corective țintite pentru a reduce riscul de erori. Considerăm că planurile de acțiune sunt, în general, un instrument util pentru a aborda cauzele erorilor, însă, mai, însă este loc de mai bine, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, am găsit și aici deficiențe și slăbiciuni, mai ales în ceea ce privește fiabilitatea statisticilor de control și eșantioanele, în cinci din cele șase state membre vizitate. În ceea ce privește pescuitul, cele cinci audituri ale comisiei pe care le-am revizuit și noi nu erau în deplină conformitate cu standardele. Am depistat slăbiciuni în ceea ce privește supravegherea auditului și documentarea auditului. Am revizuit uh, raportul anual de activitate al DG Agri. Comisia folosește ratele de eroare raportate în statisticile naționale de control și uh, efectuează anumite ajustări în baza rezultatelor auditelor uh, comisiei, curții sau ale autorităților de certificare. Considerăm că această abordare este validă în termen general și poate duce la fundament, la rezervări bine fundamentate pentru față de plățile agențiilor individuale. Am observat totuși că în primul an de punere în aplicare Comisia a putut folosi munca instituțiilor de certificare doar într-o măsură mai limitată, datorită anumitor slăbiciuni semnificative în metodologia și punerea în aplicare, de exemplu, strategii de audit inadecvate, șantioane prea mici și aptitudini juridice insuficiente pentru ofițerii de audit din uh, instituțiile de certificare. Pentru EAGF, a, a, raportul anual de activitate arată că rata de eroare agreg ajustată agregată a căzut de la 2,61% în 2014 la 1,47% în 2015. Rezultatele auditului nostru arată totuși că acest, uh, acest nivel de eroare estimată rămâne stabil în momentul în care se exclude cuantificarea uh, erorilor de ecocondiționalitate. Pentru FEDER, pentru FEDER, deci, considerăm că rata ajustată de eroare de 4,99% este în conformitate cu estimările noastre. Auditul nostru nu a pus sub semnul întrebării calcularea ratei erorii de la degemare. Mare. În bazele auditului nostru, am ajuns la concluzia că cheltuielile în uh, rubrica resurse naturale, pe total și în cele două domenii în particular, este afectată de un nivel semnificativ de erori. Am uh, făcut cinci recomandări pentru a aborda aceste slăbiciuni sistemice pe care le-am depistat. Ca și în 2014, am examinat și chestiuni care țin de performanță pentru anumite tranzacții de dezvoltare rurală. Majoritatea proiectelor completate de investiții pe care le-am revizuit au fost duse la bun, la bun sfârșit conform planului. Totuși, am uh, depistat uh, nu am găsit suficiente dovezi cum că costurile sunt rezonabile în 44% din proiecte. De asemenea, s-au găsit deficiențe și în măsurile țintite și în uh, selectarea proiectelor. Mm, de asemenea, sunt legături foarte slabe cu obiective din strategia Europa 2020. Analiza noastră sublinează bunele practici identificate în anumite state membre. Aș dori să vă aduc aminte că raportul acesta se leagă și de, se leagă de cheltuielile din anul bugetar 2015 și corespund cu candidaturile de ajutor direct înaintate în 2014, ultimul an înainte de ultimul an cu vechea schemă PAC. Capitolul actual nu acoperă și uh, schemele de acord direct introduse de reforma PAC din 2013, care au intrat în vigoare doar în anul 2015. Primul an de reformă a politicii agricole comune a avut noi scheme de de ajutor direct, printre care se numără schema de greening, noua definiție a pajiștilor permanente de, pentru noua definiție pentru fermier activ, etc. Toate aceste lucruri vor fi incluse în raportul nostru de la anul, DAS 2016. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru introducere, domnule comisar. Aveți dumneavoastră cuvântul acum, vă rog. Thank you, Madam Chair, honourable members of Parliament, uh, members of Court of Auditors. Stimați membri, membri ai Curții de Conturi, mă bucur că mă aflu din nou alături de dumneavoastră să discutăm despre gestionarea cheltuielilor în agricultură pentru 2015. Anul financiar 2015 a fost unul foarte important pentru PAC. Plățile au continuat să se facă sub regulile vechiului PAC, în timp ce plățile pentru 2014-2015 sub programul de dezvoltare rurală începuseră deja. Trebuie citit raportul curții ținând cont de acest fapt. Cheltuielile sunt importante astfel încât cetățenii să aibă încredere în instituțiile europene și o parte foarte mare o reprezintă fondurile PAC, așa că avem o responsabilitate foarte mare să vedem că acestea sunt cheltuite așa cum trebuie. A fost confirmată și în, acest an, și în acel an uh, tendința din ultimii ani. Procentul de 2,9% în cheltuieli e mai mic decât uh, uh, cheltuielile totale în UE și continuă să scadă. Plățile, care reprezintă 79% din întregile cheltuieli PAC, aici rata de eroare este foarte apropiată de această cifră de 2%. Știm că mai există mult prea multe erori în dezvoltarea rurală, însă și aici eroarea este în scădere. Aceste rezultate ne arată că abordarea noastră generală este una bună. E nevoie de eforturi susținute din partea Comisiei, astfel încât să putem discuta despre posibile tipuri de erori și statele membre trebuie să-și îmbunătățească sistemele administrative și de control și să ajungem la rezultate tangibile. De exemplu, salut comentariul făcut de curte la aliniatul 717 7 din raportul curții, care spune că mulțumită planurilor de acțiune implementate de Comisie în statele membri, fiabilitatea datelor din sistem a fost îmbunătățită în ultimii ani. Declarațiile care au fost verificate de curte au avut o rată de eroare de sub 2% un lucru foarte important și e o dovadă a muncii făcute de autoritățile naționale pentru această bază de date. Însă erorile au în continuare loc și cât timp există, Comisia va, uh, va face în continuare corecturile financiare de care e nevoie și va recupera fondurile care nu au fost cheltuite cum trebuie. Potrivit estimărilor noastre, în medie, 1,1 milioane de euro au fost recuperate de statele membre și de comisie în ultimii trei ani, adică 1,87% din cheltuieli. Ne-am asigurat că interesele Uniunii sunt, proiectate, sunt protejate. Însă asigurările sunt doar o parte. E, sunt foarte importante și regulile și ele trebuie respectate pentru a ajunge la rezultate pentru cetățenii Uniunii. Ce face pacul în ceea ce privește performanța? Reforma PAC e pornită deja, plățile directe sunt mai, vor ajunge la fermieri în 2016. Statele membre pun în implementare noile proiecte, o parte din buget a ajuns deja la beneficiari, inclusiv prefinanțarea. Vorbim de 11,7 miliarde de euro care au fost plătiți. În 2015-2016 acești ani au fost ani turbulenți pe piață și pe lângă efectele embargoului rusesc din 2015 pentru legume și fructe exista și instabilitatea prețurilor pentru produsele lactate. Comisia a avut acțiuni hotărătoare pentru a-i ajuta pe fermieri și mai mult de 1,5 miliarde de euro au fost puse pe piață pentru a face față crizei, de când Comisia aceasta se află în funcție. Avem nevoie de un viitor durabil pentru agricultura europeană și zonele rurale. Și aici intervin uh, domeniile politice pentru viitor. Un viitor durabil înseamnă mai multe șanse, mai multe locuri de muncă. Pacul cu siguranță ajută la menținerea locurilor de muncă în zonele rurale. Aproximativ 44 de milioane de cetățeni care lucrează în sectorul de agricultură. E cel mai mare din Uniunea Europeană. E un sector cheie pentru zonele rurale care rămân fragile. De la 64% ocupare a scăzut la 62% în uh, ocuparea din cauza crizei financiare, dar apoi și-a revenit în 2016 la 63%, însă totuși rămâne o cifră joasă pentru totalul economiei. Un succes important a fost că au fost crescute exporturile de alimente în Uniunea Europeană cu 6%, chiar dacă exista embargoul rusesc. Aceste exporturi nu creează noi uh, locuri de muncă. Pentru fiecare miliard de euro de generează locuri de muncă. Pentru un miliard de euro în um, exporturi se generează aproximativ 4.000 de locuri de muncă și ajută de asemenea și la crearea de noi startup-uri. Important e accesul la internet de largă viteză pentru zonele rurale. Aici reușim să ne descurcăm mai bine. Următoarea generație și internetul de mare viteză a crescut la 25% în 2015, mulțumită programelor de dezvoltare rurală. Mai mulți tineri fermieri au fost incluși în sector. Există un punct central pe care îl joacă aceștia în reforma PAC. Un lucru important e și păstrarea resurselor naturale și e bine să vedem că 72% din zona agricolă europeană are acum cel puțin o măsură de uh, ecologizare sub plățile directe. ne dorim să avem o agricultură durabilă și reușim să ne aducem contribuția și asupra mediului. Gazele cu emis de seră au fost reduse cu 24%, însă mai multe trebuie să fie făcute astfel încât să ajungem la obiectivele pe care le-am propus în legătură cu clima în decembrie 2015. The ecosystems se respecte ecosistemele și, de asemenea, se oferă fermierilor niște venituri decente. În cele din urmă, doamnă președinte, agricultura durabilă are nevoie de fermieri care să aibă încredere în politica noastră. Asta înseamnă că fermierii trebuie să uh, poată să aibă un cuvânt de spus. Ați vorbit despre costurile administrative și de poverile administrative ale PAC și le luați în serios, la fel fac și eu. Sunt niște cifre însă care arată că aceste cifre au scăzut de la 7% până la sub 5%. Sunt vești bune. Adesea auzim uh, plângeri, uh, însă perspectivele sunt uh, altele. Da, se fac progrese mici, însă se reduce povara administrativă. Pentru ca PAC să devină mai puțin împovărătoare pentru fermieri, e nevoie de anumite schimbări uh, care să simplifice lucrurile, care au fost făcute în uh, ultimul an. Asta a implicat și administrațiile naționale, printre altele. Și peste 200 de uh, regulamente ale Comisiei care sunt reduse la 20 de acte delegate și de implementare. Deci uh, am îmbunătățit uh, Uh, diverse uh, sisteme în ceea ce privește înaintarea declarațiilor, penalizarea pentru regulile găsite și așa mai departe. Deci, pe lângă acestea, mai sunt și alte idei de simplificare. Următorul aspect vizează amendamentele la uh, principalele acte ale PAC. La propunerea Omnibus contez pe sprijinul dumneavoastră ca ea să fie adoptată fără probleme. Uh, avem și un uh, proces uh, ambițios la care ne gândim pentru simplificarea și modernizarea PAC după 2020. Aș dori să subliniez importanța PAC nu doar pentru proiectul european, uh, ci și pentru cetățeni, pentru, a, pentru că asigură securitatea alimentară, de asemenea uh, dinamism pentru rolurile rurale, păstrarea biodiversității și așa mai departe. Noi încercăm să păstrăm nivelul rolurilor uh, sub control și uh, prin asta însă nu spunem că nu putem să facem lucrurile încă și mai bine. Noi și statele membre am făcut uh, progrese mari până la urmă în uh, ultimul an. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru perspectiva interesantă. Un dosar într-adevăr impresionant Domnul Avramopoulos a fost uh, dimineața aici cu 8,8 milioane euro. Dumneavoastră ați, au primit peste 40 de întrebări, dumneavoastră ați primit și mai multe. Și vă mulțumesc că um, Colaboratorii dumneavoastră au răspuns la aceste întrebări, deși la unele am putea să vă dăm niște sfaturi de îmbunătățire. Domnul Țeler are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, Curții de Conturi, domnului Milionis și colaboratorilor acestuia, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Hogan, pentru declarația făcută în introducere și pentru uh, răspunsurile detaliate la acest catalog de întrebări pe care vi l-am trimis. Politica agricolă e una dintre cele mai vechi politice, politici în Uniunea Europeană. Ne este dragă, dar e și scumpă. În 2015, dacă văd bine, au existat 44,9 miliarde de euro care au fost puse la dispoziție în agricultură 37 de miliarde pentru măsuri pe piață, 8 miliarde pentru acestea și pentru dezvoltare rurală 12 miliarde. Sume foarte mari și ne-ați spus că trebuia să se dea dovadă de responsabilitate în cheltuirea acestora. E greu să vedem cine e astăzi agricultor. E cineva care își muncește bucata de pământ în familie sau e cineva care și, a, și ajutare, ajutoare sunt acele ferme foarte mari, industriale, agricultura industrială. Agricultura nu înseamnă doar sărăcie, ci poate și să atragă capital. Și vedem acest lucru pentru că prețurile pentru terenul agricole aproape au explodat. Și ați spus și despre cota de export, care este destul de ridicată. Ar putea să fie o afacere plină de profit. Dar de aceea noi, totuși, noi continuăm să-i sprijinim pe fermierii europeni astfel încât să existe în continuare. Totuși aș avea câteva întrebări. Ați vorbit despre rata de eroare 2,2% în ajutoarele directe, 5,3% rată de eroare la măsurile luate sub dezvoltarea rurală, pilonul 2. E în continuare o provocare acest domeniu și lucrurile nu pot să rămână așa. Curtea de conturi în raportul special spunea de profiturile fermierilor care sunt nemulțumitoare. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte bune la întrebările scrise la Key Performance 1 și anume Agriculture Factor Income. E într-adevăr un indicator pe care ne putem baza în ceea ce privește venitul de care au nevoie fermierii. De acolo ni s-a spus că Comisia nu poate să răspundă câți fermieri și-au pierdut locul de muncă pe timpul crizelor laptelui și cărnii de porc. Și atunci cum poate lucra cu acest indicator de performanță 1 fără să aibă date clare Comisia Europeană? Ați putea să ne spuneți și câți fermieri se află aproape sau sub limita sărăciei? și ce fel de exploatații sunt implicate. Și cu o întrebare, follow-up 2014, acolo se constata că veniturile ar putea fi bine influențate și prin o mai bună ocupare și am dorit mai multe detalii în acest sens de la Comisie. Indicator de performanță 4, ocuparea în mediul rural, rural employment, Consiliul vorbea de, 3, de o creștere cu 3,6%. În răspunsul la întrebări ne-ați spus că această creștere nu vine din, întreagă, din întregul PAC, ci din regulile naționale. Acestea au influențat această evoluție. Și atunci, oare acest indicator nu este prea extins? Ne-am dorit niște informații clare despre cum PAC-ul influențează cota de ocupare. Cu siguranță așa ceva ne-ar ajuta. În descărcarea bugetară de anul trecut, Parlamentul cerea o împărțire echitabilă a finanțelor pentru PAC. Știm de cazurile din Span, cazul Spaniei, Spania, care are peste 830.000 de, ferme, de fermieri, acolo peste 11,8 miliarde au fost plătite în ajutor direct. Însă vedem că 60 dintre cele mai uh, bogate familii au primit cea mai mare parte din această sumă. Așa că eu cred că trebuie să ne întrebăm dacă și în alte state există o situație similară. Direcția Generală Agri a răspuns la cererea noastră, însă a pasat responsabilitatea statelor membre. În acest an vom merge mai departe și vom cere Comisiei să organizeze o dezbatere cu statele membre și în Consiliul European. Pentru că, așa cum vă spuneam, agricultura este până la urmă ajuns să fie o afacere profitabilă. Apoi diferența între statele membre și diferența între agricultori. Există aceste diferențe. Cele mai mari plăți se fac în Republica Cehă. Acolo primesc fermierii cei mai mulți bani și cele mai puține plăți se fac în Malta, Cipru și România, sub 1000 de euro. De ce există aceste mari diferențe? Anul trecut ne-ați dat informații, 80% din cei care primesc plăți directe reprezintă primesc doar 20% din aceste plăți, adică mai puțin de 5.000 de euro pe an. Și vedem de ce există plăți foarte mari făcute unor, unor exploatații de mari dimensiuni, cum ar fi ceea ce se întâmplă în Anglia și Irlanda. Eu mă întreb dacă asemenea plăți într-adevăr aduc o plus valoare Uniunii Europene. Bineînțeles, ține și de legiferarea care se face pentru Parlamentul European și Consiliu, însă și Comisia este cea care ar trebui să schimbe aceste practici și dacă dorim să schimbăm aceste practici, trebuie să colaborăm. Consilia de Con Curtea de Conturi vorbea de combustibili durabili care nu ar fi buni, nu am putea să ne bazăm pe ei. Sistemul a fost acuzat de fraudă. Prin acest sistem bazat pe voluntariat nu se poate verifica dacă într-adevăr acești combustibili bio vin din materiile care trebuie. Comisia și-a dat seama că există acest risc, a reacționat și atunci de ce avem această diferență între 2011-2014 unde nu au putut fi certificați acești combustibili așa cum trebuie. E nevoie de îmbunătățire, dar continuă acest sistem benevol și atunci se pune întrebarea dacă au devenit mai eficiente controlele făcute de comisie. Am discutat de mai multe ori în comisia noastră despre cauze de fraudă în mai multe state membre, în special o, o companie din Republica Ceha, al cărei nume e cunoscut. Certificarea acestor uh, combustibili ecologici trebuie să fie schimbată. E nevoie de date pe care să ne putem baza și e nevoie de un plan de acțiune. E acesta prevăzut sau e nevoie de o directivă, astfel încât să le venim în ajutor statelor membre. De curând a existat și o comunicare, mai ales în ceea ce privește faptul că pentru producția de motorină se folosește tot mai mult ulei de palmier acum. Din nou e o problemă și anume unde este produs acest ulei de palmier. Eu cred că mergem pe un drum uh, greșit și totul va, va deveni foarte Uh, complicat. Trebuie să conducem în continuare mașini și nu cutii de margarină. Apoi, sistemul de identificare. Nu voi intra în detalii, am avut, în detalii, am avut o colegă care ne-a prezentat documentul de lucru. E un element important, un element important e o simplificare a noului PAC. pentru anumite suprafețe împădurite și în funcție de numărul de copaci care există pe ele să, astfel încât să-ți facă o comparație între o zonă împădurită și una neîmpădurită din aceeași uh, regiune. Aș spune că vorbim aici despre o satiră, dacă nu aș ști mai multe. Ar fi, e foarte dificil de identificat, copaci prin fotografie și așa mai departe. Aș dori să știu ce presupune în termen de povară administrativă acest fapt pentru statele membre. Apoi, fiabilitatea datelor date de statele membre s-a îmbunătățit în 2015 dar există o rată mare de fluctuație în personal în autoritățile naționale de administrație. Oare nu ar fi mai bine dacă personalul din administrațiile de gestiune ar fi uh, sub comisie astfel în, și ar răspunde sub comisie astfel încât situația să fie îmbunătățită. Pentru că trebuie contracarat aici un risc foarte mare și apoi costurile care trebuie să fie scăzute. Și apoi am mai vrea o evaluare în ceea ce privește programul pentru tinerii fermieri. Fermier, după părerea dumneavoastră, a avut succes acest program sau nu? Vă mulțumesc! Până la urmă eu, după masă plăcută, nu? Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. There's a lot of questions there, all right, Madam Yes. Um, The reason why, Mr. Zeller, that the CAP... Da, pacul e perceput ca fiind o politică scumpă, dar e de fapt singura politică cu adevărat europeană pusă la punct de uh, instituțiile europene. Sunt uh, sigur că știți asta, iar cele trei obiective pe care încercăm să le atingem uh, în cadrul PAC sunt bine cunoscute. Avem 22 de milioane de fermieri care lucrează full-time sau part-time, care își aduc o mare contribuție la atingerea obiectivelor PAC. Firește, sunt de acord cu dumneavoastră că 5,3% din fondul pentru dezvoltare rurală este prea mult, însă întrebarea e, în următoarea reformă, oare putem face lucrurile mai uh, bune din perspectiva uh, politicii? pentru că măsurile ar trebui să țină de colegiuitor, dar nu suntem cei care trebuie să venim cu propuneri în acest sens. În ceea ce privește indicatorii, dacă aceștia sunt unii pe care ne putem baza, E bine, cred că în contextul indicatorilor folosiți, folosiți, totul se uh, calculează pe unitate de lucru anuală. Adică, pentru persoanele care se ocupă uh, full-time uh, de uh, agricultură. Sunt date care ne parvin prin intermediul Eurostat în contextul întregii uh, economii. Asta este uh, baza uh, noastră de lucru. Și majoritatea fermierilor noștri, practic, fac parte din ferme care au făcut uh, obiectul anchetelor uh, Eurostar. Știu că suntem puțin uh, în urmă cu datele pe care le avem, însă uh, putem să înțelegem puțin care sunt veniturile și uh, resursele pe care le avem la nivel macro. Aceste date sunt folosite după aceea pentru a monitoriza veniturile. Însă, ideea este că avem niște instrumente, poate puțin târziu, însă Asta e tot ce putem face. Care este motivul pentru care anumiți fermieri se lasă de activitate? Bine, unii se uh, pensionează, nu mai pot să gestioneze fermele, dar de altfel uh, statele membre n-au putut nici să ne ofere alte motive în afară de acesta. Dar sunt firește și alte motive, de exemplu situația uh, piețelor, care este poate mai dificilă decât uh, a fost în uh, trecut, când existau cote pentru lapte. Există anumite probleme și la carnea de porc, dar în alte state membre fermele uneori sunt vândute mai departe, unora care deja acționează în industrie de ceva vreme. Însă ocuparea în uh, zone rurale este de 22 de milioane. Deci există o contribuție pentru vitalitatea acestor uh, zone. Ne concentrăm foarte mult uh, pe partea de valoare adăugată pentru a crea mai mult. Sunt unii care sunt implicați în industria agricolă, poate nu în mod direct în agricultură, ci poate familii de fermieri care sunt implicați în mici afaceri și vrem să ne asigurăm uh, că pot să aibă acces la împrumuturi uh, rezonabile. Uh, ar fi bine să gândim aceste împrumuturi prin intermediul instrumentelor financiare pe termen lung și cu ajutorul BEI pentru a oferi acces real la instrumente de finanțare pentru zonele rurale. De asemenea, fondurile alocate acestor zone au crescut cu câteva procente în ultimii ani în multe state membre, inclusiv al meu. Trebuie să ne asigurăm că se armonizează regulile și standardele pentru a proteja integritatea sectorului organic, pentru a putea să uh, se beneficieze de pe urma prețului pe care consumatorii sunt dispuși să îl plătească pentru produse uh, mai ecologice. Ați subliniat pe bună dreptate faptul că există prea mulți oameni care primesc sprijin de pe urma uh, schemelor de ajutor uh, din uh, PAC. Comisia a spus deja acest lucru, dar se pare că atunci nu s-au găsit soluții. Poate că mai încercăm. Dar trebuie de asemenea să vorbiți și cu colegii dumneavoastră. De aceea, proporția plăților vizează suprafețele, nu fermele. De aceea, cele mari vor avea întotdeauna mai mulți bani decât cele cu suprafețe mici. Mâine la comisie există o întâlnire pentru a discuta un uh, pachet energetic pentru cea patru a patra generație de biocarburanți uh, și veți vedea ce uh, echilibru a, a fost propus de domnul comisar Calniete în acest sens. De asemenea, 4 miliarde de euro în valoarea exporturilor de, pal- de ulei de palmier ajung în uh, Europa, câtă vreme problema despăduririlor este una extrem de gravă pe care vreau să o uh, abordez. Sistemul LPIS continuă să fie unul în curs de uh, elaborare. Sunt anumite state care nu au investit suficient în sistem uh, la timp pentru a permite ca plățile să fie făcute așa cum trebuie către fermieri și nu mă refer doar la statele membre mici. Sunt state membre mari, mari care au probleme. Deci trebuie să lucrăm cu statele membre pentru a ne asigura că există planul de acțiune pentru plățile directe în acest moment. De asemenea, uh, lucrăm uh, și cu statele mici pentru a ne asigura că ajungem acolo unde ne dorim. Uneori se pot suspenda plățile dacă statele membre nu fac uh, ceea ce au promis că fac prin planurile de acțiune. Ori asta deja face diferența și ne putem asigura că oamenii chiar ajung să primească bani prin intermediul acestui sistem. Dacă finalizăm investiția în acest sistem, ea va fi una foarte bună pentru că ne va permite să identificăm tehnologii noi și pentru a controla sistemele uh, de satelit uh, mai bine, care ne vor putea permite să identificăm erorile pe viitor. Vom putea avea contribuții și din partea resurselor umane la nivel uh, național, însă toate acestea costă. Uh, sumele care sunt acum uh, solicitate în ce privește investițiile statelor membre în controle și în gestiunea uh, comună a politicilor noastre a scăzut de la 7% la 4%. Însă chiar cred că încă e prea mult și mai putem face și altele pentru a îmbunătăți situația. Cât privește simplificarea, am spus în introducere ce facem pentru simplificare, dar uh, așteptăm sprijinul dumneavoastră pentru uh, regulamentul Omnibus, care va simplifica mult lucrurile. Am uh, susținut măsurile de, măsurile de ecologizare, am înaintat 15 propuneri pe care sper eu lumea le va primi bine. Însă pentru a face progrese trebuie să ne deschidem Chiar ne gândim să organizăm un proces de consultare publică la începutul lui 2017 în contextul post-2020 pentru modernizarea și simplificarea PAC uh, uh, după intențiile uh, um, celor trei președinți. Cât privește tinerii fermieri, e greu de spus dacă ei uh, beneficiază acum de schemele existente. Poate în acest moment nu, dar uh, asta este doar ceea ce înțeleg din discuțiile cu fermierii. Eu cred că uh, plata de 25% în plus pe care o dăm prin PAC este destul de modestă. Astăzi mă întâlnesc cu vicepreședintele BEI pentru a-i spune că am nevoie de anumite inițiative pentru un nou instrument financiar pentru a putea ajuta pe tinerii fermieri să se stabilească gândească la ferme și să se gândească uh, că și o a doua persoană din familie ar putea să uh, folosească un uh, instrument financiar pentru a-și diversifica activitatea. Deci suntem foarte conștienți de ceea ce spunem în legătură cu tinerii, însă adesea tinerii nu-și controlează propriul destin pentru că le lipsește uh, securitatea financiară pe care o avea vechea uh, uh, generație, dar vechea generație acum nu uh, mai are inițiative. Deci e bine ca acești tine să primească siguranța financiară înainte să treacă totul în mâinile unei viitoare generații. Foarte multă lume dorește să ia cuvântul, raportorul mai dorește atât să intervine, da, foarte mulți. Domnul Liberațchi e primul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep cu ceva plăcut, după care să trec la chestiuni concrete. Mai întâi, sunt uh, încântat că ne putem întâlni și că putem uh, vorbi într-o manieră foarte plăcută. Dumneavoastră sunteți un adevărat profesionist și trebuie spus că am uh, o opinie foarte bună vis-a-vis -vis de dumneavoastră și domnul Plevar. Chiar vă pricepeți la ceea ce faceți. În ceea ce privește chestiunile concrete, Mai întâi, rata de eroare. Curtea de conturi ne-a spus că situația este stabilă. Adică rata erorilor se păstrează la același nivel de la un an la altul. Însă, totuși, haideți să ne dorim ca situația să se îmbunătățească. Bineînțeles, înțeleg ceea ce ne-ați spus, ați vorbit despre efortul dumneavoastră pentru a obține rezultate concrete. Însă, în ceea ce vize, privește această orientare cu privire la efectele concrete, ei bine, aș vrea să vă spun că niciodată n-am auzit vorbindu-se de anumite studii comparative pentru a putea compara eficiența politicilor noastre în comparație cu eficacitatea politicii Statelor Unite sau Canadei. Vorbim acum uh, acum despre un dezacord în ceea ce privește TTIP, dar trebuie să ne axăm pe uh, această situație. Care ar putea fi efectele unor astfel de acorduri? În mod uh, clar, uh, putem să reflectăm la asta acum. Apoi, în ceea ce privește veniturile producătorilor agricoli, e bine, astăzi ne confruntăm cu situația următoare. Oricare ar fi uh, produsele pe care le analizăm sau sectoarele pe care le luăm în calcul, asistăm la o mare concentrare a producției. Înainte ca uh, vânzarea în uh, gros să uh, piardă totuși teren. Deci asistăm la o mare concentrare a producției. Agricultorii sunt slabi în raport cu marile întreprinderi care au atât de multă putere. Vorbim până la urmă și de concentrarea întreprinderilor de prelucrare și de vânzare ongru. Am impresia că comisia însă nu face mare lucru. Astăzi am ascultat prezentarea dumneavoastră și uh, reflectam la uh, următorul aspect productivitatea terenurilor noastre? Oare la hectar productivitatea noastră este din ce în ce mai mare? Și, de asemenea, cât privește o exploatație agricolă, oare uh, productivitatea unei asemenea uh, exploatații agricole crește sau scade? După embargoul rusesc, uh, adesea am auzit spunându-se că um, productivitatea noastră scade. Uh, Apoi o altă întrebare care vizează plățile directe. Îmi dau seama că la un moment dat uh, va trebui să definim foarte bine ce înseamnă exact uh, un beneficiar al unor plăți directe. De exemplu, în Polonia, dacă nu mă înșel, uh, cel mai mare beneficiar al plăților directe este o instituție foarte respectabilă, care însă nu are nimic de a face cu producția agricolă. Deci acest sistem, în conformitate cu care proprietarul terenurilor este cel care uh, încasează plățile, nu cel care lucrează terenurile, nu este o schemă uh, prea corectă, după părerea mea. Apoi, uh, tinerii au impresia că instrumentele de care dispunem acum, care ar trebui să îi ajute, nu le sunt accesibile. Care este atitudinea Comisiei? Ce soluții alternative am putea noi propune? Și apoi uh, problema biocarburanților. Domnul raportor a abordat și dânsul această chestiune. Deci nu vreau eu să mă întind, însă am următoarea întrebare. Dacă bine mi-amintesc, în legătură cu simplificarea, ați spus uh, că um, ați redus numărul uh, regulamentelor de la 200 la 20. Foarte bine. Însă, câteodată, încă mai există soluții absurde care Uh, îi deranjează pe cetățenii uh, europeni. Oare putem să facem o listă cu uh, astfel de soluții și să facem anumite corecții? Ați vorbit aici despre arbori și așa mai departe. Da, sunt chestiuni absurde care trebuie remediate. Și aș dori să mai adaug ceva în ceea ce privește uh, ocuparea. Noi trebuie să vedem uh, câte noi întreprinderi, uh, startup-uri apar în uh, acest uh, sector. Care este oferta acestor uh, întreprinderi? Și ultima mea întrebare, însă foarte importantă și ea, este cel al, uh, se leagă de Uh, nivelul uh, plăților pentru lucrătorii agricoli, mai ales în ceea ce privește pe cei uh, sezonieri. Am impresia că haosul absolut este cel care tronează în acest domeniu. Adesea polonezii pleacă în vest pentru a lucra în vii, pentru a culege fructe și legume în Franța, în Germania. Ehm, alte persoane ajung să lucreze la noi și nimeni nu reglementează această chestiune a plăților, nimeni nu se ocupă de condițiile de lucru ehm, pentru acești oameni. Având în vedere această situație, poate ar trebui să încercăm să aflăm dacă PAC n-ar trebui de asemenea să se axeze și pe asta. Și pentru a încheia, Mă bucur de faptul că emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse. E o tendință bună și mă bucur de toate aceste evoluții pozitive pe care le-ați uh, menționat. Însă, aș dori la final să mai subliniez un aspect. Prețul anumitor produse agricole, de exemplu, prețul practicat uh, uh, la vânzare de către uh, agricultori sau prețul din supermarket sunt prețuri care nu au nimic de a face cu realitatea. Vă mulțumesc altfel pentru cooperarea foarte eficientă. Următorul pe lista de vorți e doamna Glabaiova. Thank you, Commissioner. I'm sorry that I cannot speak Czech. Mulțumesc, Domnule președinte, îmi pare rău că nu pot să vorbesc cehă, cum a făcut-o colegul meu în poloneză, pentru că nu avem cabină. Mi-aduc aminte că anul trecut, când am vorbit despre descărcare, singura ședință la care nu am avut interpretare în limba cehă a fost cea la care a fost prezent domnul comisar Hogan. Poate că sunteți dumneavoastră de vină, domnule comisar. Uh, dar uh, vă mulțumesc că menționați uh, chestiuni precum uh, simplificarea activităților din cadrul PAC, calitatea vieții în Europa și așa mai departe. Mulți dintre colegi au mai spus aceste lucruri, însă și eu sunt recunoscătoare pentru ajutorul pe care ni-l oferă cabinetul dumneavoastră. Am multe întrebări, am avut multe întrebări ca urmare a descărcării pentru 2014 și ele mi-au fost ele și-au găsit un răspuns uh, foarte detaliat pentru care vă mulțumesc. Nu vreau să intru la mănânte acum pentru că am o nevoie de o imagine de ansamblu pentru a înțelege situația primară. Am uh, trei întrebări de natură generală. La titlul 2 uh, exista cea mai mare reducere a surselor în comparație cu perioada 2007-2013. Vreau doar să vă întreb, domnule comisar, dacă vă așteptați și la alte schimbări după revizuirea jumătatea mandatului sau odată cu începerea noului uh, cadru financiar multianual. E important pentru mine să pot înțelege um, această um, imagine legată de anul 2015 și apoi uh, cea legată de viitor. În ceea ce privește valoarea adăugată, e bine, este unul dintre principiile pe care se pune tot mai mult accent pentru viitoarea perioadă bugetară. Credeți că agricultura și dezvoltarea rurală vor trebui să-și schimbe caracterul uh, în ceea ce privește sprijinul atunci când acest principiu va fi pus în aplicare concret. Multe dintre zonele susținute, uh, ajutate, uh, au impact local-regional, fără valoare europeană adăugată. Unele dintre activitățile susținute nu implică comerțul. Care este ideea dumneavoastră pentru a asigura compatibilitatea cu acest principiu? Există vreun model pentru a calcula o valoare europeană indirectă uh, pentru a pregăti uh, terenul? Sau cum anume vă imaginați dumneavoastră această situație? Și apoi, încă o întrebare. Uh, nu știu la ce vă așteptați în ceea ce privește valoarea adăugată în sectorul agricol pentru următoarea decadă. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, ce așteptați de la valoarea adăugată suplimentară în sectorul agricol pentru următoarea decadă? There's another shadow. Mr. Flanagan, please. Domnul Flanagan, alt raportor în umbră. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să spun că acest proces mi se pare foarte interesant. Este o metodă foarte bună de a trage la răspundere oamenii. Eu sunt membru și la Comisia Agri și acolo există anumită îngrijorare cu privire la nivelul cheltuielilor. Acesta scade. Cum să ne asigurăm că această tendință nu continuă? Domnul comisar a spus că cetățenii trebuie să aibă încredere în politică. Eu nu cred că aici stă... Nu, nu aici se regăsește principala problemă. problema vine din buzunarele oamenilor, fie că e vorba de agricultori, doctori sau oameni de orice alt fel. În momentul în care mergi să cumperi ceva, monitorizezi singur acele cheltuieli. Oamenii, bineînțeles, nu pot face acest lucru în momentul în care banii ajung în sistemul uh, public. Ei se bazează pe noi ca să facem, ca să îndeplinim această funcție de supraveghere și un lucru care nu are sens pentru mine este următorul. În legătură cu rata de eroare, S-a spus de multe ori că e o rată de eroare 2,2% la pilonul 1 și la 2, 5,3%. Dacă așa stau lucrurile, atunci eu vă întreb, de ce simplificăm, de ce prioritizăm pilonul 1 înainte de pilonul 2? Multe dintre problemele de aici se datorează la pilonul 2 lipsei de simplificare și lipsei de clarificare. Deci dacă avem o rată de eroare mai mare la pilonul 2, în mod evident ar trebui să concentrăm pe acesta mai întâi. De ce se conferă prioritate pilonului 1 însă? Bineînțeles, fiecare cent este important de verificat, însă diferențele sunt mici țin, dacă facem o comparație cu uh, sumele mai mari din întregul PAC. Păi în ceea ce privește încrederea cetățenilor într-o politică, cum pot aceștia să aibă încredere în politică din Irlanda, unde 80% din PAC, sume care vin din banii tuturor și Irlanda acum este contributor net, deci din ce mai mulți bani vin de la noi, fie 80% din PAC, chiar și după revizuire, Domnul comisar Hogan era în guvern în Irlanda în momentul în care s-au întâmplat toate aceste lucruri și acei, acești 80% din fermieri au primit și 80% din fonduri. Ei sunt cei mai bogați 80% din fermieri, dar au produs ei mai multe bunuri decât ceilalți, au produs doar 30%. Dacă e vorba de producție, dacă acesta era argumentul, chiar dacă nu trebuia să fie, atunci este invalid. Deci, în evaluarea de la jumătatea de parcurs, oare acesta chiar va avea loc și, dacă are loc, atunci chiar se va încerca o schimbare? Știu că mulți oameni de la nivel uh, național încearcă să schimbe chestiile acestea, dar ce poate comisia să facă ce poate comisia să facă pentru ca politica agricolă comună să fie într-adevăr comună, pentru că nu este nimic comun acolo. Eu am încercat să introduc chestiunile acestea și în avizul care vizează politica de concurență, unde se denaturează foarte tare concurența. Avem nevoie de ceva aici, pentru că este nejustificat. Eu reprezint oamenii de pe ferme, oamenii din, și de la ferme și de la oraș. Regina Angliei primește plăți foarte mari și un alt fermier din Anglia nu primește nimic. Sau regele industriei cărnii în Irlanda primește sume imense în fiecare an, iar fermierii nu primesc aproape nimic, nu, se poate, nu putem tolera o astfel de situație. Sistemul se va prăbuși pentru că sunt din ce în ce mai puțin bani disponibili și oamenii vor pune întrebări. Deci vă întreb, ce se face în evaluarea de la jumătatea perioadei pentru a evita presiunile în scădere? Tendințele de scădere. Și o ultimă întrebare S-a spus că în următorul uh, raport se va analiza uh, greening și felul în care sunt cheltuiți banii în, acest, în această schemă. Eu aș dori să vă întreb ce se va face pentru a evita un dezastru. Va fi un dezastru în opinia mea. Știu ce se întâmplă în țara mea. Este vorba de un greening variabil. Cum explicați cetățenilor europeni care plătesc acești bani? Un fermier în greening variabil primește 330 de euro pe hectar iar vecinul său primește 10 euro pe hectar. Și celui care primește 10 euro spune că te descurci cu 10, atunci de ce, de ce nu se descurcă și el cu 10 și trebuie 330? Eu am transmis această întrebare și oamenii au fost foarte mirați în momentul în care au aflat că voi menționa acest lucru și la cont. Cum poți să justifici că un om primește 33 de ori mai mulți bani decât vecinul său pentru aceeași activitate? Deci când se vor opri toate aceste practici perverse în anumite state membre, care nu pot fi justificate în ochii publicului, în fața publicului, în momentul în care încercăm să explicăm cum sunt cheltuiți banii? Deci vă rog să-mi răspundeți aceste întrebări. Herr Kommissar, Domnule comisar, după raportorii din umbră, aș dori să ne răspundeți acum și mai am și alți colegi, mai am mulți colegi pe listă. Dacă am avea încă o jumătate de oră cu dumneavoastră, ar fi foarte bine. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chairman. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Liberatski, m-ați întrebat în legătură cu rata de eroare și ce facem ca să abordăm această rată de eroare constant ridicată, mai ales la pilonul 2. Există câteva acțiuni specifice. Domeniile cu rată de eroare mare primesc sunt identificate și le primesc rezerve. După cum a apărut și în raportul lui Pleva acum câteva săptămâni și statele membre trebuie să găsească, să pună la punct planul de acțiune. În opinia mea, aceste planuri de acțiune încep să dea roade, pentru că rata erorii a început să scadă în ultimii ani. Știm că de, în continuare este destul de mare, 5,3%, dar scade. Rata de eroare în, la dezvoltare rurală este peste 2%, adică pragul de semnificație. De aceea, pe lângă planurile de acțiune, trebuie să încurajăm statele membre să folosească instrumente mai puțin uh, expuse riscului, să fie mai puțină, să fie mai puțină reglementare. E nevoie de opțiuni cu costuri simplificate în momentul în care se proiectează programele de dezvoltare rurală. Deci, iată o posibilă explicație a acțiunilor pe care le întreprindem noi. În ceea ce privește poziția fermerului în lanțul alimentar, este o problemă foarte importantă aceasta pe care ați menționat-o și am înființat un task force, prezidat domnul Verman, sunt doi experți acolo și ei au pregătit un raport foarte bun pe care vi-l recomand să-l, anali- să analizați. Vom veni în 2017 cu câteva propuneri ca să creăm condiții mai echitabile și pentru fermier în lanțul alimentar. Dacă 20 de state membre trebuie să facă ceva la nivel național pe această problemă, rolul și poziția producătorului în uh, lanțul alimentar, atunci există o problemă. Noi, noi, noi nu dorim să creăm încă o problemă prin denaturarea competiției, uh, concurenței. Doamna Vestager și cu mine vom veni cu o, o propunere în februarie. Parlamentul sprijină foarte mult măsurile acestea. Recent la Strasburg a avut loc un vot, șase de voturi aproximativ pentru, în favoarea acțiunii la nivel european. Deci este o problemă majoră și sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să facem ceva în acest sens. Avem mai multe opțiuni, avem acel task force care ne permite să le analizăm pe toate. Productivitatea este legată de stimulente stimulente pentru producție din trecut, care la ora actuală nu sunt posibile conform regulilor OMC. Fie că îți uh, utilizezi intens uh, terenul sau nu, vei primi aceeași plată. Productivitatea crește, dar cu noile tehnologii și cu mișcarea către digitalizare, simt că putem face mai multe lucruri, dar va fi nevoie de timp. avem cheltuieli mai mici în domeniul consultanței pentru firme și trebuie să creștem aceste cheltuieli, tocmai ca să ne asigurăm că fermierii se organizează așa cum trebuie, în organizații, uh, în grupuri de discuții, ca să poată să își consolideze relația contractuală în întregul sistem. Și să-și crească productivitatea și prin noi tehnologii, de asemenea. Fermierul activ, aceasta este o definiție importantă. Această clauză nu a reușit să ajungă la un punct satisfăcător în ultima reformă. Colegislatorii au fost de acord că nu pot fi de acord asupra definiției. Rezultatul este că s-a ajuns la o listă de lucruri ce, cu trăsături care nu aparțin fermierului activ. Deci ce nu este un fermier activ, asta s-a putut uh, conveni dar nu s-a putut conveni o definiție și rămâne de văzut pe anul 2017 ce se va întâmpla în acest domeniu. Este la latitudinea colegislatorilor să fie de acord sau nu cu propunerea Comisiei de plăți forfetare și bazate pe domeniu și plafoanele pentru beneficiari. Cine ar trebui să primească, să primească banii? Și domnul Fischler ați spus că problema digresivității și plăților modulate este interesantă și trebuie abordată, dar colegislatorii până acum întotdeauna au uh, refuzat aceste concepte. Poate că pe viitor vor fi mai deschiși. Da, și pentru tineri e nevoie de stimulente să intre în agricultură, însă acestea întotdeauna sunt legate și de măsurile naționale care să stimuleze generația mai în vârstă să transmită cunoștințele generației mai tinere. Există exemple foarte bune în întreaga Uniunea Europeană de parteneriate, de leasing pe termen lung, diverse feluri de cooperare între uh, fermierul tânăr și cel tânăr în spirit. Nu putem preveni ca statele, ca statele membre să ia aceste măsuri la ora actuală, însă trebuie să vedem cum putem ajuta fermierii tineri pe viitor mai mult interpretarea diverselor noastre politici este um, problematică. De multe ori, însă, noi creăm și uh, linii de orientare pentru interpretarea aceasta. În majoritatea anului 2015 am făcut acest lucru și am ajutat diversele uh, state membre cu DG Agri să pună în aplicare PAC. A existat o, o oarecare cantitate de suprareglementare și de aceea multe dintre candidaturi întâlnesc probleme în domeniul achizițiilor publice. Este o problemă care trebuie abordată. Monitorizarea muncitorilor sezonieri este o problemă care ține de statele membre. Este... Poate că aveți o problemă specifică în Polonia. Și dacă vă putem ajuta, vă stăm la dispoziție, dar în dreptul muncii din statele membre, există anumite probleme care pot fi abordate mai eficient, standarde de muncă, standarde de migrație din spre Ucraina și așa mai departe, dar putem uh, discuta ulterior aceste lucruri. Doamna Dlabaiova, v-ați referit la CFM și la viitor. Noi nu facem o evaluare completă a pacului la jumătate de mm, perioade. DG Buget coordonează regulamentul Omnibus. Și veți vedea că sunt câteva chestiuni care se aplică în domeniul agricultură, pe care le-am uh, transmis DG Buget pentru analiză. Și vom face modificările necesare. Și Parlamentul va fi notificat și va fi implicat prin uh, procedura trialogului. ce bani vom avea pe viitor, aici ar fi nevoie de o întreagă discuție de o zi completă. Consiliul va trebui să o tărească și nu pot să prognozez nimic în acest domeniu, după cum vă puteți închipui. Ceea ce privește plus valoare, eu cred că plus valoarea pe care o putem acorda pacului este că în acest timp de restriște bugetară trebuie să ne asigurăm că pacul vine cu rezultate tangibile chiar mai mult decât dacă acei bani ar fi cheltuiți la nivel național doar, pentru că sunt fonduri europene. Noi furnizăm o, o plasă de siguranță foarte importantă din punctul de vedere a veniturilor pentru foarte mulți oameni. Și acest buget coordonat european încearcă să apere cât mai bine fermierii. Pe viitor, la task, force, la task force-ul agri, pie, agricultură piețe, încercăm să găsim noi metode prin care să îmbunătățim întregul peisaj și să îmbunătățim și reziliența de piață a fermierilor. În așa fel încât să ajungem la o piață unică a produselor agricole. îndeplinirea obligațiilor uh, în domeniul schimbărilor climatice și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt importante pentru întreaga societate și pot reprezenta o plus valoare adusă de PAC. Se creează și locuri de muncă și aceasta este o plus valoare. De asemenea, avem 1,5 miliarde de euro pe care am reușit să realocăm sectorului agricol în uh, situația embargoului rusesc. Deci este o plasă de siguranță pentru anumiți oameni că a venit. Este vorba de anumite margi la care au plătit uh, fermierii 850 de milioane de euro. Am redistribuit aceste marje tocmai în aceste zile negre. Viitorul PAC în termen de comerț, produse de calitate și locuri de muncă. Din ianuarie vom face un, o evaluare de impact care vizează simplificarea PAC și toată lumea va putea să vină cu opiniile și comentariile sale, să ne spună dacă putem face mai mult cu bugetul pe care îl avem, în așa fel încât să îndeplinim obligațiile și datoriile noastre europene. Cifrele de export pentru luna septembrie ne arată că întreprinderile și agricultura, din agricultura noastră au reușit să, să recupereze după embargoul rusesc. Avem nouă, noi piețe în alte părți ale lumii care compensează pierderile din uh, embargoul rusesc. Domnule Flanagan, Motivul pentru o rată foarte mare în pilonul 2 sunt cele menționate anterior. Sunt proiecte mai țintite, alocarea de finanțe în acest pilon. Este vorba de climat, de mediu, dar și inițiative de dezvoltare cu leadership local. Și acestea au anumite chestiuni de achiziții publice cu privire la care eram îngrijorați. Curtea a subliniat de multe ori toate aceste probleme. Lucrăm cu statele membre să vedem ce putem face mai bine, în așa fel încât să reducem rate de eroare din acest pilon, care provine din achizițiile cubice. După cum am spus, plafonarea a fost propusă de comisie, însă în reforma anterioară a fost refuzată de colegislatori. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor. Este uh, Uh, o plată hotărâtă în funcție de suprafață. Noi nu hotărâm cine, uh, cine deține uh, pământul, însă în orice caz există un plafon pentru fiecare plată aceasta în funcție de suprafață. Toate aceste oportunități vor reveni în anul 2017. doriți o rată modulată, forfetară, progresivitate, plafonare, toată lumea va putea veni cu propunerile sale. Greening-ul. Aceasta este o politică destul de controversată. Nici fermierii, nici ONG-urile nu sunt mulțumiți de greening, pentru că este prea complex și nu ne atinge obiectivele de mediu, în opinia multora. Bineînțeles, toate aceste opinii trebuie și substanțiate cu dovezi. Dovezile le vom corobora cu rezultatele noastre în celelalte domenii de cercetare și în decursul anului 2017 veți vedea cu ce propuneri venim, să vedem dacă măsurile pe care le-am luat sunt uh, satisfăcătoare pentru atingerea obiectivelor de mediu sau nu. În ultima reformă s-a ajuns la acord cu privire la flexibilitate, domnule Flanagan, pentru că s-a convenit că nu poate exista o, o soluție care să fie aplicabilă peste tot în Europa. Avem câteva regiuni distincte și într-o, în orice fel de politică comună e nevoie de un grad de flexibilitate, în așa fel cât statele membre să facă anumite lucruri uh, în mod țintit, în mod diferit în funcție de regiune. Există un meniu de opțiuni, regiunile mai mici și așa mai departe. Statele membre hotărăsc sau nu dacă doresc acele, să folosesc opțiune sau alta. Sunt multe opțiuni pe care multe state membre nu le-au folosit încă și poate că le vor folosi pe viitor. Mergem mai departe, domnul Strehovski are cuvântul.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 Mulțumesc, doamnă președinte. Văd aici multe lucruri care se repetă de la audierea pe care am avut-o și data trecută. Da, nu avem uh, interpretare în limba cehă, bine, însă cred că nu ne răspundeți niciodată la întrebările concrete legate de Republica Cehă și unele companii care au fost menționate legate de un conflict de interese în sectorul de agricultură în această țară. Domnul Zeller a spus data trecută același lucru, a avut aceeași întrebare, nu ne răspundeți niciodată la această întrebare și sper că ne veți da un răspuns concret. Pentru că m-ar interesa foarte mult răspunsul dumneavoastră la această întrebare și am niște lucruri concrete pe care aș dori să le știu de la dumneavoastră. De multe ori, Mă uit la raportul pe care l-a făcut Curtea Europeană de Conturi. Spun că există multe programe cu proiecte de agricultură și cu dotări de agricultură. Cred că sunt multe lucruri care sunt foarte prost organizate în statele membre și aș dori să întreb următoarele. Cum e posibil că dacă cineva are într-un registru digital 260 de hectare, primește dotări pentru 267 de hectare. Cum e posibil? Există acest registru digital. Nu e un exemplu din Grecia unde există probleme cu acest registru, ci e o problemă pentru un alt stat și primesc mai mulți bani. Și a doua întrebare la care aș dori să-mi răspundeți Vă interesează cum utilizează fermierii terenul agricol, cum lucrează, care e calitatea muncii, care e calitatea produselor și așa mai departe. Câteodată văd că sunt multe câmpuri cu dotări venite de la UE, însă nu cu o muncă eficientă din partea fermierilor. Și am văzut acest fenomen în multe țări. Vă mulțumesc pentru întrebări. Doamna la Zender. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea chestiunilor uh, de, care țin de detaliile tehnice deja au fost menționate. Aș dori ca domnul comisar să ne spună în termen general dacă poate să ne spună cam care sunt uh, sumele pentru anumite țări, pentru că este dificil pentru noi să tot căutăm dintr-un document în altul, deci să ne spună care sunt țările pentru fiecare pilon, să zicem primele cinci țări, deci țările care au beneficiat cel mai mult de pe urma celor două piloane, de pe urma fondurilor, în 2015, anul în care PAC a început să, fie, să se pună în mișcare. Apoi, am impresia că nu există suficientă conștientizare cu privire la plus valoarea PAC. Pentru că PAC are un alt înțeles în funcție dacă ești din nord, sud, est sau vest și aici mi aduc și eu aminte de anumite conversații de la Agri. Deci PAC se ocupă foarte mult și de standarde de calitate, de sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, standardele de sănătate în general pentru alimentație. Este o viziune simplistă să spună că vai săracul fermier. Bunicii mei au fost uh, fermieri, deci uh, pentru mine este un pic mai uh, concretă ideea. Nu este atât de simplist, este mult mai complex. Mulți dintre membrii acestui parlament chiar și astăzi spun că e mai bine ca produsele agricole să fie importante, importate din state terțe, fără să mai încurajăm agricultura europeană. Însă este extrem important să menținem această industrie în Europa, pentru că standardele de calitate sunt foarte importante. Aș dori să vă întreb cum putem uh, insista pe ideea plus valorii pacului, mai ales la nivel global, pe scena globală. Apoi mai este o chestiune curentă în acest Parlament, în perspectiva CFM-ului 2021-2026. De ce să continuăm să finanțăm PAC-ul și de ce să nu finanțăm politica de refugiați și imigranți? Aș dori să vă întreb pe dumneavoastră un lucru. Aici s-a vorbit deja despre lucrătorii sezonieri. Aș dori să vă întreb dacă nu există o formulă prin care să există o cooperare între agricultură și migrație. Domnul Avramopoulos ne-a vorbit despre migrație în această dimineață. Există foarte multe regiuni în care lucrătorii sunt din uh, vecinătatea Uniunii Europene sau din state terțe și atunci am putea elimina ideea acum că politica agricolă comună este o vechitură. Nu, trebuie să orientăm uh, percepția asupra politicii agricole comune cum că aceasta este o politică de viitor. Vă mulțumesc. Next the written list, der Kollege Gerbrandi, bitte. Domnul Gerbrandi are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc comisarului Hogan că se află astăzi aici. E întotdeauna o plăcere să vă primim aici la Parlament. Ați vorbit deja despre ecologizare în PAC. Ne vorbeați de studii care vor fi finalizate în martie 2017 pe zonele ecologice. Am o întrebare legată de multele studii pe care le-am văzut deja. Săptămâna trecută a existat un raport, raport special din partea Curții de Conturi Europene. S-a publicat acest raport cu subiectul acțiuni climatice în UE. Obiectivul era creșterea cheltuierilor spre uh, lucrurile care țin de climat din, uh, întregul, din toate cheltuielile UE. Raportul era mai degrabă critic, dar mai ales pe un sector, și anume pe sectorul agriculturii. Atât cheltuielile generale, cât și în ceea ce privește politicile pentru reguli. Întrebarea mea este care e planul dumneavoastră de a crește ponderea cheltuielilor legate de climat în domeniul agricol. Spun acestea pentru că vedem în diferite domenii, fie că vorbim de directiva privind plafoanele naționale de emisii și calitatea aerului, fie că vedem cum arată regulamentul privind partajarea eforturilor cu o ușă deschisă astfel încât să fie menținut în continuare sectorul agricol în exterior. Vedem că presiunea asupra sectorului agricol de a crește nivelul de durabilitate în practici e totuși limitat și continuă să descrească în loc să crească. Și nu vom ajunge niciodată la obiectivele pe care ni le-am propus în acest fel. Un ultim punct are de-a face tot cu... Nu anul trecut, cred că acum doi ani, când am avut revizuirea strategiei privind biodiversitatea, existat atunci un raport foarte critic de la Agenția Europeană de Mediu. Și din nou sectorul agricol era principala problemă, avea principalele proie- era principala problemă în atingerea obiectivelor noastre. De atunci, ce Agre a tăcut pe aceste chestiuni. Puteți să ne spuneți când veți avea niște planuri de acțiune atât pe climă, pe calitatea aerului și biodiversitate, astfel încât să inversăm această tendință. Vă mulțumesc! Și eu m-am așezat pe lista vorbitorilor. Ceea ce ne spuneați la, le spunea la început domnul Milion e deja șocant și anume la dezvoltarea rurală, performanța, au fost găsite dovezi insuficiente că costurile sunt rezonabile în 44% din proiecte, adică în 44% din toate proiectele de dezvoltare rurală s-a plătit mai mult decât trebuia. Și aș dori să știu care e părerea dumneavoastră, ce se poate face în acest sens am auzit lucruri asemănătoare pe oriunde am mers și anume că Uniunea Europeană nu acceptă costurile care Într-adevăr, dacă le analizăm așa cum trebuie, sunt niște costuri inacceptabile. O a doua întrebare. Un plafon minim pentru corectura financiară. Poate că acesta va fi dublat sau vor fi din nou incluse sume mai mici. Dacă vrem să mergem înainte cu auditul unic, atunci nu doar agențiile de plată trebuie să vadă ce se întâmplă cu certificarea, dar trebuie și ele să ajungă la rezultate. Aici e important acest raport anual. Ne așteptăm la rezultate mai bune. Apoi, diferența de venit. De ce există un fond agricol? dacă există aceste venituri atât de diferite, diferite care nu sunt aliniate, atunci trebuie să vedem cum poate fi îmbunătățit acest instrument. Cred că ar trebui să ne spuneți mai multe în acest sens, pentru că ține de credibilitatea întregului PAC. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Prima întrebare din partea domnului Liberațchi, sper că v-am pronunțat corect numele. Înțeleg că sunteți din Republica Cehă. Vă refereați la acuzațiile care au fost făcute și mi-ați spus că nu am răspuns uh, data trecută. Eu cred că am făcut-o, dar o voi face și acum. Ați avut o întrebare în legătură cu acest conflict de interese, cu cineva care lucrează în agenția de plăți. Dacă aceasta e chestiunea la care vă referiți, Comisia a întreprins acțiuni imediat de aflat de acest fapt. S-a deschis o procedură de conformitate la data de 8 ianuarie 2016, se desfășoară încă, trebuie să fie prevăzut prevenite astfel de situații de conflict de interese și apar acestea în legislația europeană. Și dacă nu este respectată această obligație, atunci va fi retrasă acreditarea sau întreruptă finanțarea. Noi nu supraveghem uh, agențiile de plăți, ministrul nu le supraveghează, ci ministrul uh, adjunct. Și acum domnul care a fost acuzat nu o să mai află niciun fel de consiliu. Mai exista încă o chestiune. Cum se poate să fie o anumită organizație să fie finanțată prin PAC? Și anume un Și cum s-a putut întâmpla așa ceva? Uh, cum a putut fi finanțat un club? Uh, Agenția de plăți, când a făcut contractul, a, nu a văzut ceea ce se întâmpla atunci, pentru că totul era în regulă. Mai târziu, chiriașul clădirii a deschis acel club, dar după aceea întreaga situație a fost rectificată. Și am văzut că agenția de plăți s-a ocupat de acest caz așa cum trebuie. Pur și simplu a fost uh, schimbată utilizarea acelei clădiri în ceea ce privește sistemul de identificare a terenurilor. E un incident la care ați făcut, um, e un incident la care ați făcut trimitere, îl voi investiga să văd ce s-a întâmplat acolo, dacă cineva a primit o plată diferită pentru 260-267 de hectare. Voi verifica ce s-a întâmplat acolo, mai ales cu autoritățile cehe care au propriul sistem. Alții au menționat faptul că e câteodată dificil să înțelegem documentatea, însă eu înțeleg acest fapt. Da, pot să fie mult prea multe informații, însă voi face trimitere doar la raportul anual de activitate, 250 de pagini, multe informații. Dacă aveți răbdare să le citiți, vă va spune multe, detaliat și despre Spania și așa mai departe, și multe informații despre activitatea din alte țări care v-ar putea interesa. Sunt informații acolo care vă vor duce la țara care vă interesează. Fermierii. Ați vorbit despre fermieri, problemele pe care le au. Între fermierii produc pentru piață. Cu o politică orientată pe piață încercăm să ajutăm atunci când piața nu funcționează. Știți ce s-a întâmplat în ultimul timp, când uh, Mm, ce s-a întâmplat cu prețurile pentru legume și fructe, cum vor afecta aceste fluctuații începutul anului viitor. Sunt lucruri la care încercăm să răspundem prin intermediul politicii și prin politicile pe care le avem. Încercăm să amortizăm loviturile de pe piață, nu vom reuși să o facem niciodată într-un mod complet. Însă încercăm să armonizăm regulile pentru fermieri, la nivelul UE, la produse de calitate, produse bio, produsele cu indicație geografică, toate acestea sunt importante și în țara dumneavoastră. Și aici există o plus valoare care vine pentru patrimoniu, turism. Ați spus că va fi interesant ce se va întâmpla pe viitor în mediu și în ceea ce privește schimbarea climatică și răspund și domnului Gerbrandi acum. acum chestiuni care ne îngrijorează foarte mult. Pe viitor vom pune în aplicare acordurile internaționale pe COP21 și obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Aș, aș uh, spune că pacul face foarte multe uh, sub pilonul 2 în acest moment, însă și prin pilonul 1. 72%, 72% din teren e acoperit acum cu cel puțin o măsură de ecologizare. E o îmbunătățire față de situația existentă înainte de 2015. Cine altcineva va duce la toate obiectivele noastre în zonele rurale dacă nu fermierii? Nu știu cum se poate acționa altfel și în alte domenii, dacă nu îi încurajăm pe fermier să o facă. Nu cred că trebuie avem nevoie de o nouă agenție, însă avem nevoie să îi punem pe fermieri să facă mai multe și Comisia se va gândi la acestea, la noua reformă. E și o în politică economică, cum știți. Intervenție fără microfon din sală. Nu am fost aici uh, data trecută, așa că nu pot să spun ce s-a întâmplat. Eu pot să muncesc doar cu politica pe care o am acum în față, cea care a fost adoptată. Trebuie să mă folosesc de ceea ce am. Însă ne-am luat angajamente. Eu mi-am luat angajamente să mă folosesc de orice oportunitate, astfel încât în 2017 să vedem tot ce putem face mai bine și am luat legătura cu toate părțile implicate prin declarația COP21, Cred că puteți să vedeți ce am obținut acolo. Doamna Sender, migrația. Cred că agricultura poate să joace un rol important în politica de migrație. Știm asta de la summitul de la La Valeta și rezultatul între UE și Africa. Pentru prima dată s-a recunoscut că rădăcina principală a migrației în țările care sunt dependente de agricultură în Africa, aici se pot face mult mai multe, să se investească în agricultură din partea UE, prin BEI și alții. Și BEI face multe și donatorii noștri fac multe acum, însă totul trebuie mai bine coordonat. Programele de dezvoltare rurală deja încearcă și dacă nu o fac, o vor face prin regulamentul omnibus. Pentru fiecare stat membru să fie amendate în regulile din această politică, astfel încât să poată să întreprinde acțiuni pentru refugiați, pentru migrați, migranți, în special pentru refugiați. Aici recunoaștem rolul pe care poate să-l joace agricultura în fața acestei chestiuni. Domnule Gerbrandi, Ați modificat mai multe puncte negative legate de mediu și agricultură. Țin cont de ele și dau dovadă de bună credință și vă spun că da, trebuie să facem mai multe, însă ne-am redus emisiile. Emisiile de gaze cu efect de seră cu 24% în agricultură. Doar să menționez ce n-ați menționat dumneavoastră. Am redus uh, nivelul de nitrați în uh, râuri cu 17%. Însă da, trebuie să facem mai multe în ceea ce privește biodiversitatea și natura. Și Sper să îmi sprijiniți o propunere pe care am avut-o și anume să fie interzise pesticidele în zonele importante din punct de vedere ecologic. Așa ceva nu, s-a, nu se făcuse înainte. Nimeni n-a menționat această propunere, însă eu aștept cu nerăbdare ca Parlamentul să aprobe această propunere care și-ar aduce contribuția pentru viitor, pentru protejarea biodiversității pe terenurile agricole. Fermierii sunt cei pe care putem să îi folosim, să ne ajutăm, să trebuie să îi stimulăm pe aceștia și protecția mediului e o parte centrală a PAC. Doamnă Gresle, performanța și opțiunile legate de cost. Nu am răspunsul. Dacă această întrebare pe care mi-ați adresat-o nu vă pot răspunde sau poate nu v-am înțeles prima întrebare legată de, op- de cost, opțiunile privind costurile pe care le utilizăm. Poate că am putea discuta la nivel uh, bilateral. E o întrebare tehnică pe care nu am înțeles-o, folosirea costurilor simplificate ca opțiune. Însă ne vom reîntoarce. O a doua chestiune. Analizăm uh, rolul autorităților de certificare, dacă au ajuns sau nu la rezultate. În 2015, DG Acre a făcut 17 misiuni de audit la autoritățile de certificare. Evaluarea noastră generală a acestui exercițiu forțat pe care l-am făcut e următoarea. Pentru moment, putem doar să avem o perspectivă cam mică. E nevoie de îmbunătățiri pentru majoritatea certificărilor, dar avem acoperire de 65% cu autorități de certificare în statele membre. E inacceptabil, așa că cred că aveți dreptate când ne vorbiți de aceste autorități de certificare care, da, încă mai învață, însă și statele membre trebuie să se facă mai multe, să se asigure că sunt implementate și că fac ceea ce trebuie să facă. Pe moment nu așa sau lucrurile și trebuie să se facă mai multe. Egalizarea politicilor, convergența internă și externă. E o chestiune politică foarte dificilă și știți foarte bine. Am avut niște tentative în politicile trecute să asigurăm o convergență mai bună între Est și Vest și între țări. Și nu aș vrea să anticipez cum va arăta discuția noastră viitoare, care va fi dificilă din punct de vedere politic. Noile state membre, cum le numim, deja Um, se gândesc cum pot să ajungă la angajamentele pe care și le-au luat și cum pot atinge criteriile de convergență. Există multe în acest sens. Nu voi răspunde astăzi pentru că vom veni cu niște propuneri în acest sens în anul 2017. Mulțumim! Domnul Flanagan, am mai cerut încă o dată cuvântul, însă pe scurt, vă rog. Uh, thank you. I'm um, just to clarify... Mulțumesc o clarificare. Ați spus că nu vor exista reviziri la jumătatea mandatului. Asta mi se pare dezamăgitor, dar după aceea spuneți că plafoane vor crește uh, până în 2017 și apoi domnul Gebrandi a spus că de fapt va mai trebui să treacă 5 ani până se va întâmpla asta asta e realitatea, nu va exista niciun fel de rizuire adecvată la jumătatea mandatului prin care eurodeputații să aibă șansa să uh, îndrepte uh, anumite lucruri și să asigure, practic, niște plafoane. Pentru că, dacă ne spuneți că plafoanele vor crește în 2017, uh, asta înseamnă că, uh, practic, vom avea un pachet mai cuprinzător odată ce acesta se va fi încheiat dacă faceți o propunere astăzi, ea va intra în vigoare cam în 2019. Deci, oportunitatea din 2017 este regulamentul Omnibus, practic, care prezintă o, un ansamblu de propuneri ce pot fi modificate. Deci aveți aici o ocazie, dar nu în sensul normal al unei revizuiri la jumătatea mandatului, cum facem în cadrul altor politici. Ceea ce propunem noi cu DigiBudget și ce acoperă mai multe direcții generale pe lângă cea pentru agricultură, este să stabilim niște priorități uh, pentru 2017 care să uh, țină cont de modificările pe care le noi uh, începem să le discutăm începând cu 1 ianuarie 2017. Bineînțeles, în consultarea publică, toți actorii interesați pot să ne spună ce părere au despre acest exercițiu. Dar tot acestea pentru ceea ce se va întâmpla după 2020. Știți, de asemenea, că Brexit poate uh, intra în vigoare până atunci, ori asta are implicații atât pentru politică cât și pentru finanțare. Domnul raportor are cuvântul pentru a încheia. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ați spus de mai multe ori despre răspunderea legislatorilor, însă legislatorii nu stau doar la Comisia Agri, ci și în această comisie. Pot să vă asigur că la toate aceste discuții despre cum se poate îmbunătăți situația, vom conta și pe membrii curții de conturi. În discuție s-a discutat de mai multe ori următor, vorbind despre agricultori și avem aceste imagini tradiționale în cap. Doamna Ayala Sender ne spunea că de mult nu mai există așa ceva. Ba da, există acolo unde, într-adevăr, agricultorii, agricultorii încă țin la cultură și ce se întâmplă acolo. Și acolo trebuie să fie sprijinit agricultura. Mă gândesc la cei care cresc banane în Tenerife, cei din Alp care se ocupă cu laptele, au nevoie de sprijinul nostru. Apoi vorbim de o mare afacere industrială și mă întreb dacă e bine cuprinsă în acest uh, termen fermier. În Danemarca, în Danemarca există există procente foarte ridicate la plăți. Acum 15 ani am fost prin diferite terenuri, pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Acum am fost zeci de mii de kilometri unde exista numai porum, plantații întregi și în mijloc exista o mare centrală de biogaz. Cred că câștigă destui bani fermierii de acolo, nu mai au nevoie de sprijin dacă totul s-a modificat atât de mult în ceea ce privește producția. N-au nevoie de bani din Fondul Agricol European, însă această discuție ar trebui să o continuăm. Mulțumesc! Înainte să înceapă din nou discuția, mulțumesc pentru acest schimb de păreri. Ne întâlnim în fiecare an pentru că uh, aveți un asemenea volum financiar încât deveniți foarte atractiv pentru noi și trebuie să vă spun. Vă mulțumim pentru acest schimb de opinii, vă mulțumim pentru informații și noi suntem fani acestui raport anual sunt documente foarte importante și încercăm să ținem cont de toate documentele pe care le produceți și dumneavoastră tot ce ține de aspectele bugetare. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, vă urez o după amiază plăcută. Dar va trebui să continuăm să lucrăm, să ajungem la rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Încă o dată vă mulțumim și sprijinim toate aspectele care ne vor duce înainte. Ne aveți alături de dumneavoastră, ca să nu existe niciun fel de neînțelegere. Încă o dată mulțumim toate cele bune. Mergem mai departe pe ordinea de zi și trecem la raportul anual al BEI. Raportor e domnul Ali și domnul vicepreședinte McDowell ar trebui să se afle în sală și să își prezinte raportul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 ich habe so genau. Ich ähm, würde gerne die Sitzung Aș dori să continuăm ședința noastră. Vă rog. Îi urăm bun venit vicepreședintelui McDowell și aveți cuvântul, dacă sunteți gata, să ne prezentați cifrele 2016 din partea BEI. Vă mulțumesc că ați venit! Uh, thank you, Chairperson Grasle. Mulțumesc, domnul președinte, stimați eurodeputați ai Comisiei uh, pentru Control Bugetar. Dați-mi mai întâi să-mi prezint colegul, domnul Nicolae Cechielevici, care este reprezentantul uh, permanent al BEI la Uniunea Europeană și el mi se alătură astăzi aici. Este o mare plăcere și onoare pentru mine să mă adresez Comisiei pentru Controlul Central al Parlamentului European și să vă raportez că grupul BEI, adică uh, BEI și Fondul European de Investiții împreună, uh, a făcut și continuă să facă pentru a susține economia Europei, mai ales uh, că această comisie tocmai este pe cale să redacteze raportul anual cu privire la activitățile BEI pe 2015. Uh, cum v-a spus și președintele Hoyer uh, anul trecut, uh, grupul BEI își dorește să acționeze contraciclic pentru a susține redresarea economică în Europa, care din păcate însă este reținută din cauza nivelurilor ridicate ale șomajului și ale investițiilor care sunt niște niveluri destul de prudente. Obiectivul nostru este să sprijinim creșterea economică, să susținem uh, ocuparea și să acționăm ca și un catalist pentru uh, investiții uh, publice și private. Firește, toate activitățile noastre sunt făcute într-o manieră durabilă, având în vedere beneficiile reale pentru bunăstarea cetățenilor europeni. 2015 a fost un alt an aglomerat pentru grupul BEI, cu activități combinate ale băncii și ale Fondului European pentru Investiții, care a ajuns la 84 de miliarde de euro. Din aceste operațiune BEI au ajuns la 77,5 miliarde de euro, împărțite pe cele patru uh, obiective de politică cheie pe care le avem. 19,6 miliarde de euro pentru operațiuni uh, legate de mediu, 19,1 miliarde pentru infrastructură, 18,7 miliarde pentru inovație și 28,4 miliarde pentru IMM-uri. Prin aceste uh, realizări, grupul BEI uh, a reușit uh, să financeze uh, IMM-urile cu o sumă de peste 70 de miliarde de euro, având impact asupra unui număr de 240.000 de IMM-uri care uh, oferă locuri de muncă pentru 4,1 milioane de oameni. De asemenea, acțiunile noastre au avut impact și asupra mediului. Am cheltuit, cheltuit 20,6 miliarde de euro pentru un transport mai ecologic, pentru energie regenerabilă, pentru inovație legată de climă, pentru cercetare și dezvoltare și adaptare la mediu. 2015 a fost un an record pentru uh, eficiența energetică, cu scheme care să ducă la reducerea consumului de energie în școli, spitale, companii și uh, locuințe sociale. De asemenea, am investit uh, Uh, în uh, infrastructură, în construcția de, uh, și modernizarea școlilor, spitalelor, universităților, caselor sociale, porturilor, drumurilor și așa mai departe. Ar fi ușor să mă refer doar la o prezentare statistică, însă mai bine mă voi axa pe niște domenii cheie care demonstrează clar grupul, rolul grupului nostru și accentul pe care îl punem noi. E clar că noi oferim sprijin maxim pentru a avea un cât mai mare impact. Noi am avut o creștere creșterea capitalului și uh, banca practic și-a dublat activitățile uh, anuale pentru IMM-uri. Iar acum ajungem la aproximativ 30% dintre uh, toate împrumuturile pe care le oferim în cadrul acestui program operațional. Asta înseamnă că IMM-urile continuă să își îmbunătățească uh, activitatea și noi oferim instrumente financiare tot mai bune la rate de dobândă tot mai scăzute. În ciuda îmbunătățirilor însă există în continuare anumite disparități geografice, nu doar între nord și sud, ci și între uh, statele uh, vechi membre și noi membre ale Uniunii Europene. Asta ne reamintește faptul că grupul nostru, BEI, uh, intenționează să susțină în continuare sectorul creșterii, care este unul dintre cei mai mari contributori la ocupare, mai ales în rândul tinerilor. În 2015 ce grupul BEI și-a extins colaborarea cu Comisia Europeană, continuând uh, implementarea fermă a uh, mandatelor uh, legate de IMM-uri, adică Orizont 2020, InnovFin, care sunt gestionate atât de uh, BEI cât și de uh, FEI și uh, produse cu risc partajat, de exemplu COSME, implementate prin FEI. De asemenea, FEI și-a consolidat uh, programul uh, prin FC pentru Inofin și COSME. Mai mult, uh, în 2015, grupul nostru a început implementarea unei noi generații de instrumente financiare în favoarea MM-urilor. De exemplu, instrumentul susținut de ESIF pentru IMM-uri, care va fi folosit prin șase scheme până la 31 decembrie 2020. S-au semnat acorduri cu autoritățile de contractante în Spania și Malta în 2015 și cu patru uh, acorduri uh, viitoare care, vor fi, uh, care au fost semnate în 2016 Bulgaria, România, Finlanda și Italia. Rămân în continuare câteva obiective importante pentru noi, de exemplu, inovația. În 2015, 18,7 miliarde au fost investiți în cercetare, dezvoltare și inovație. Cercetarea și dezvoltarea a peste 50 de uh, companii a fost susținută și am crescut uh, sprijinul oferit uh, Innovfin și EFSI uh, pentru uh, IMM-uri. Am oferit sprijin imediat, dar de asemenea ne-am dat seama că este foarte important să avem și o perspectivă pe termen lung în ceea ce privește creșterea și inovația. Uh, creșterea viitoare a Europei și locurile de muncă vor veni uh, mai ales din inovație în produse, servicii și modele de afaceri, din moment ce studenții de astăzi sunt inovatorii de mâine. Însă, având acestea în minte, noi ne-am gândit să susținem pe termen lung inovația, mai ales uh, oferind sprijin educației investind 1,45 de miliarde de euro prin 32 de uh, programe de educație și training. Bineînțeles, uh, n-ar fi în regulă să nu uh, menționez EFSI și uh, planul de investiții pentru Europa. Președintele Hoer v-a spus anul trecut că grupul B a făcut pași semnificativi înainte pentru a da rezultate în conformitate cu planul. În prima parte al 2015, regulamentul a fost finalizat și structurile de guvernanță au fost stabilite în timp record. Grupul B s-a mutat acum la Uh, capitolul de implementare totală și uh, este implicat total uh, să mobilizeze cel puțin 315 miliarde în investiții suplimentare în economia reală până la mijlocul lui 2018. Pot să vă spun că de la 15 noiembrie anul acesta, grupul BEI a aprobat operațiunile FC în proporție de 27,5 de miliarde, uh, estimând uh, o investiție totală mobilizată în valoare de 154 miliarde de euro, adică 49% din uh, suma inițială avută ca obiectiv de 315 miliarde de euro. Toate acestea au fost obținute prin 385 de tranzacții în, toate cele 20, în, în 27 din cele 28 de state membre. Ritmul implementării în grupul B variază Însă, din cele 5,5 miliarde alocate, 69% uh, dintre resurse au fost utilizate prin 234 de tranzacții, mobilizând investiții în 27 state membre care uh, ne așteptăm să aibă de, de beneficiat uh, la nivel de IMM-uri um, în număr de 376.000. Însă noi ne-am uh, dezvoltat și uh, trusa de instrumente pentru a face față nevoilor financiare ale MM-urilor și ale altor întreprinderi uh, mici prin diverse instrumente pe care le avem, iar numărul tranzacțiilor în acest sens a sporit. Uh, hubul consultativ uh, pentru investiții europene, pilonul 2 al planului de investiții pentru Europa, este complet operațional și uh, s-a ocupat de 290 de cereri prin toate statele membre, uh, două treimi uh, fiind generate de sectorul privat. Uh, noi, pentru a avea succes, trebuie să avem rezultate bune la toți uh, trei uh, pilonii, mai ales uh, la cel de-al treilea, așa nume condițiile de investiții. Până acum am subliniat câteva aspecte importante pe care vrem să le redresăm în viitoarea perioadă a inițiativei EFSI, care uh, va ține cont până la urmă de uh, posibilă extindere a EFSI dincolo de jumătatea lui 2018. O evaluare externă a EFSI de către E și Y a confirmat că EFSI um, e pe cale să își atingă obiectivele. Ne pregătim acum uh, să intrăm în negocieri interinstituționale cu Consiliul, Parlamentul o face, uh, în legătură cu aceste dosare presante și dați-mi voi să vă asigur uh, că B este gata să dea rezultate în acest moment. De asemenea, noi am avut o contribuție la problema migrației. Pachetul nostru cu privire la migrație a fost aprobat de către statele membre și de comisii pe 8 septembrie. Asta va oferi o sumă suplimentară de 300 de milioane de euro pachetului financiar pentru impact Uh, care vizează proiecte cu uh, un impact de dezvoltare mai mare. De asemenea, oferim 500 de milioane uh, pentru migrație, pentru împrumuturi în sectorul public, pentru fluxurile migratorii din Africa. De asemenea, după decizia luată de Consiliul uh, European din uh, iunie, noi ne-am pregătit uh, câteva proiecte pentru a susține Uniunea Europeană și țările țările sale partenere pentru a face față principalelor provocări pe care le pune migrația. Noi vom crește rezistența economică a acestor state care sunt țară sursă pentru migranți și de asemenea țări de tranzit. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să închei prin a spune că BEI a dat uh, rezultate în ce privește obiectivele sale și va continua să o facă prin uh, uh, tot capacitatea sa de finanțare totală, inclusiv EFSI, noi uh, putem spori contribuția la creștere și ocupare în Uniunea Europeană și putem susține acțiunile externe ale Uniunii Europene. Noi suntem Banca Uniunii Europene și suntem gata să ne aducem contribuția în conformitate cu capacitatea și expertiza pe care o avem pentru uh, orice răspuns al Uniunii Europene care ar putea promova uh, obiectivele europene. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și aștept discuția. Mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Mulțumim. Raportor e domnul Ali. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Eu, Mr. McDowell. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule McDowell, domnule de Village. Banca Europeană de Investiții este instituția europeană pentru împrumuturi pe termen lung non-profit și scopul său este de a încuraja coeziunea socială europeană și integrarea europeană. Rolul băncii pentru încurajarea concurenței cu obiectivul creșterii sustenabile este extrem de important. În anul 2015 s-a atins suma de 77,7 miliarde de euro și este important să evaluăm toate, toți factorii implicați în acest proces. și rezultate obținute. Bay a sprijinit uh, angajarea și a combătut șomajul tinerilor. Bay, de asemenea, a furnizat fonduri foarte multe pentru IMM-uri, după cum a spus domnul uh, vicepreședinte. Au beneficiat mai mult de 4 milioane de oameni de pe urma acestor finanțări. EFSI, de asemenea, a avut foarte mare succes. La ora actuală, tranzacțiile BEI din toate statele membre uh, au oareca, un oarecare randament, însă există loc de mai bine, mai ales în cazul țărilor este europene. Banca dorește să promoveze coeziunea socială, mai ales în uh, anumite zone prin atragerea unor uh, investitori privați. Banca este interesată de asemenea și de țările din afară în Europene, Politica de transparență AB este bazată pe standardele relevante de la nivel european. Politicile revizionale 2015 sunt mult mai prietenoase cu utilizatorul și s-a îmbunătățit structura creditelor. În ceea ce privește activitățile finanțare, BEI a pregătit evaluarea celor trei sisteme de evaluare pe care le, de care dispune. Hai să ne concentrăm pe cele trei principale aspecte ale fiecărei activități. Contribuția la atingerea obiectivelor europene, finanța, uh, contribuția financiară și aspectele tehnice. B. Sprijină Comisia Europeană în ceea ce privește lupta împotriva ev- evaziunii fiscale. La ora actuală însă sunt disponibile doar instrumente limitate în acest domeniu, în așa fel încât băncile să le poată impune celorlalte părți interesate informații cu privire la utiliza, utilizatorul final, proprietarul real al anumitor instituții înregistrate în bănci. De aceea am câteva întrebări. Ne puteți explica ce se poate face pentru ca guvernanța BEI să se conformeze celor mai înalte standarde în domeniu? Este nevoie este loc de progrese în toate domeniile, răspundere, transparență și integritate. În al doilea rând, BEI poate face mai multe ca să asiste instituțiile europene în îmbunătățirea și dezvoltarea de noi standarde pentru transparență corporativă. Deci, mai presus decât simpla bifare a anumitor uh, regulamente europene. BEI finanțează anumite fonduri de investiții pentru a sprijini IMM-uri. În acest sens, ne puteți garanta că există un sistem adecvat pentru a preveni situația în care investițiile BEI ajung în paradisuri fiscale? Apoi, există presiuni pentru a atinge țelul de 350 de milioane de euro și care este riscul ca BEI să financeze proiecte care nu pot contribui la atingerea acestui obiectiv. Nu în ultimul rând, ce opinie aveți cu privire la propunerea BEI de a cumpăra așa numite obligațiuni de apărare pentru a finanța cheltuielile în domeniul militar în Europa? Este permis de către mandatul actual? Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule McDowell. Thank you uh, for the opportunity to... Mulțumesc pentru ocazia de a răspunde întrebărilor domnului raportor. Prima întrebare vizează faptul că BEI ar trebui să respecte cele mai înalte standarde de transparență și integritate. BEI are un set de standarde în aceste domenii foarte clare și, el, și le aplică pentru toate în domeniul, de exemplu, avem reguli de conflict de interes foarte stricte pentru toți membrii uh, noștri. De asemenea, întâlnirile comitetului director sunt, uh, rezultatele acestor întâlniri sunt publicate. De asemenea, nevoie de respectarea anumitor indicatori de transparență. Suntem cel mai mare, cea mai mare instituție de credite din lume, publică, și, bineînțeles, nu ne putem golca pe o ureche. Întotdeauna putem uh, întotdeauna revizuim standardele noastre de transparență. De exemplu, există discuții foarte active în cadrul grupului cu privire la publicarea procesului ver- verbal uh, în urma întâlnirilor comitetului director. Este important să subliniem caracterul dual al BEI. Suntem o bancă, dar suntem și o instituție publică și deci există anumite limitări. limitări care țin de natura noastră ca bancă. Nu putem fi complet transparenți cu informațiile sensibile, informațiile comerciale sensibile ale clienților noștri. Putem ajunge la echilibrul corect pe aceste chestiuni. Apoi, în ceea ce privește ajutorarea instituțiilor europene pentru îmbunătățirea standardelor privind transparența corporativă. Am câteva sugestii. Ca o instituție europeană, noi trebuie să respectăm toată legislația europeană, bineînțeles. Însă nu ne limităm doar la a ne conforma cu legislația, noi facem mai mult decât ceea ce este necesar conform legii. De exemplu, toate investițiile finanțate de BEI pot apărea pe site-ul, apar pe site-ul nostru și acesta este chiar mai mult decât ne este cerut, conform legislației. Și noi publicăm exact proiectele acestea cu două luni înainte de finanțare, în așa fel încât lumea să poată vedea întreaga procedură de aprobare. După cum spuneam, procesele verbale și rezultatele ședințelor sunt publicate. De asemenea, ne-am raliat și uh, standardele de transparență de la Transparency International 2013, în așa fel încât să vadă toată lumea că respectăm standardele. În ceea ce privește politica de transparență a BEI, aceasta se bazează pe prezumția de transmiterea informațiilor. La cerere, oricine poate obține informațiile relevante. Nici o altă instituție asemănătoare cu noi din lume nu are acest grad de deschidere. Și după cum spuneam ne gândim întotdeauna la noi metode prin care să ne îmbunătățim transparența. În ceea ce privește utilizarea fondurilor de capital privat, cea treia întrebare în partea dumneavoastră, BEI folosește aceste instrumente pentru a acorda beneficii IMM-urilor. În acest sens, vă asigur că există un sistem adecvat pentru a preveni situația în care investițiile BEI ajung în paradisuri fiscale fondurile private de capital utilizate de bancă E bine, vă aduc la cunoștință că întotdeauna co-investim cu alte efi uri și uh, întotdeauna există criterii stricte de integritate pentru evitarea spălării banilor, și ne încadrăm și în uh, directiva privind finanțarea pentru combaterea finanțării terorismului. Combinația dintre capital și sprijin pentru gestiune are scopul de a consolida capacitățile clienților noștri. În aceste situații, dacă investițiile au succes, atunci, se, atunci Bay își vinde partea și fondurile revin la bancă și deci sunt disponibile pentru noi investiții noi în alte țări. Unele ONG-uri spun că, spun în greșit, că este o gaură neagră, deci investițiile nu ajung în paradisuri fiscale. Procesul de due diligence de la BEI include, printre altele, și identificarea proprietarilor reali și măsuri pentru identificarea unor persoane sancționate. Prezența de persoane cu expunere politică și alte conflicte de interes, de asemenea, sunt, uh, fac obiectul anghedelor noastre. biroul uh, ofițerului prin care se ocupă în principal de conformitate de la BEI uh, realizează în mod regulat aceste anchete. Evitarea um, evaziunii fiscale, de asemenea, face obiectul unei verificări în întregul proces. Aș dori să subliniez faptul că BEI nu are autoritatea de a uh, înlocui autoritatea Uni Uniunii Europene și, ale, și a um, autorităților naționale. Deci noi depindem de instituțiile legislative de la nivel european pentru cadrul juridic, în așa fel încât să aplicăm corect toate măsurile necesare în domeniul impozitării. Dacă bei constată o încălcare a acestor uh, regulamente și legi, Conform principiului general de cooperare, banca raportează aceste activități suspectate autorităților naționale competente. În plus, există garanții împotriva fraudei fiscale, împotriva spălării de bani și toate aceste prevederi apar în toate contractele semnate de BEI și părțile uh, contractante. și în funcție de rezultatele procesului de diligență necesar putem lua măsurile care se impun. A patra întrebare se referea la dorința de a atinge obiectivele 350 de miliarde de și posibilitatea de a finanța alte operațiuni. În primul rând vreau să vă spun că suntem uh, pe calea cea bună de a atinge ținta de 350 de miliarde. După cum v-am spus, după un an și jumătate de EFC, mai puțin de un an și jumătate de EFC, am ajuns la aproximativ 49% din ținte în termen de aprobări și investiții mobilizate. Până la sfârșitul 2016 avem încredere că vom trece peste 50%. Calendarul este foarte încărcat și uh, ne preocupă nu doar ca și cantitate acest proces, ci și ca și calitate. Un organism independent, Comitetul de Investiții, confirmă adiționalitatea fiecărui proiect și evaluează riscul ci și, și impactul proiectului vizat. Cooperarea cu uh, băncile naționale de investiții și alte metode sunt utilizate pentru a asigura de succesul nostru. Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat garanția EFSI. Înainte să existe garanția EFSI, noi aprobam aproximativ 4-5 miliarde pe an. Era vorba de operațiuni cu risc înalt. Acum, cu garanția EFSI, putem aproba 50 de miliarde pe an și pentru anul viitor avem 20 de miliarde planificate. Deci, în mod clar, din evaluarea EFSI reiese că acest gen de risc nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi, fost, dacă nu ar fi existat garanția EFSI. În încheiere, m-ați întrebat ceva legat de obligațiunile pentru apărare pentru cheltuielile militare în Europa. Aceasta este permisă și m-ați întrebat dacă este permit acest lucru în mandatul actual al Băncii Europene de Investiții. Pentru noi este important să vă spunem că, facem, că finanțăm deja investiții în momentul în care există tehnologie de anumită natură care poate fi utilizată atât civil cât și militar putem sprijini acele investiții motivate de comercializarea aplicațiilor civile. Însă BEI nu poate finanța investiții care au in, drept scop doar uh, apărarea, pentru că nu, nu este un criteriu eligibil. Deci putem aproba, de exemplu, cercetări în, uh, în, uh, în industrie spațială, industrie aeronautică, uh, microelectronică, vaccinuri. Sprijinul EFSI este disponibil deja pentru operațiuni BEI. Promovăm uh, sectorul securității în, acest, în ceea ce privește acest gen de tehnologii. Ar fi nevoie de o revizuire semnificativă a cadrului de politici BEI ca să putem finanța și proiecte de apărare depindem foarte mult de strângerea de fonduri din piețele de capital, din piețele obligațiunilor și așa mai departe. Însă trebuie să ținem seama și de nevoile investitorilor noștri. Investitorii noștri acordă importanță maximă acelor bănci care au un scor de CSR foarte înalt. Și dacă ne-am schimbat criteriile de eligibilitate, s-ar schimba întregul peisaj. Deci ar fi contraproductiv să abandonăm această abordare, pentru că niciuna dintre băncile multilaterale nu finanțează apărarea. În același timp, noi putem finanța tehnologiile civile sau cu utilizare dublă. Deci, în cadrul juridic actual, putem sprijini acel gen de tehnologii cu utilizare civilă. Consiliul ar putea cere BEI să ofere finanțare pentru anumite proiecte în domeniul securității, conform mandatului actual al BEI. Sper, doamnă președinte, că am răspuns întrebările raportorului. Avem patru colegi care doresc să intervină. Sper că veți avea întrebări scurte și să avem răspunsuri scurte, pentru că dacă nu, nu ne vom încadra în timp și nu vom termina ordinea noastră de zi. Domnul Ștervoschi are cuvântul. Pare rău, doamna președinte. Aș avea câteva puncte pe care aș dori să le reau, foarte, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să felicit Bey și pe raportor pentru munca excelentă pe care au făcut-o și rezultatele financiare și calitatea acestui portofoliu ne arată cât de importante sunt politicile de gestionare a riscului. sumele pe care le menționați folosite în 2015, 69,7 milioane de euro și 17,8 miliarde de euro în exteriorul Uniunii Europene pentru aceste noi operațiuni în domeniul inovării, IMM-urilor, infrastructurii și mediului și sprijin pentru viitor, pentru investiții în domeniul regional. Parlamentul European își dorește nu doar aspecte tehnice, ci și, și analitice în rapoartele anuale. În raport lipseau informații concrete despre instrumentul BEI în diferitele state membre și îmbunătățirea piețelor financiare. Am dorit să vedem asemenea analize dacă instrumentele BEI sunt mai ieftine și mai eficiente pentru IMM-uri față de cele care sunt oferite de instituțiile private și am dorit să știm costurile exacte ale intermediarilor. Din păcate, din ceea ce văd eu aici, nu așa stau întotdeauna lucrurile. În plus, inițiativa pentru IMM-uri nu ajunge la rezultatele scontate și ar trebui să fie crescut sprijinul financiar pentru aceasta. În ultimul rând, recunosc că eforturile făcute de BEI astfel încât să stimuleze PPP-urile prin intermediul unor servicii speciale de consiliere, care ar putea să crească gradul de investiții din partea companiilor și resursele proprii. În 2015, finanțarea prin ESIF a, EFSI a ajuns la a finanța 126 de proiecte, adică 7,5 miliarde de euro și a mobilizat 15 miliarde de, 50 de miliarde de euro în investiții. De fapt, în 2015, 28,5% din EFSI în aceste investiții au fost făcute în domeniul transportului. În comparație cu alte domenii, au rămas în urmă comunicarea cu 1,8%. Sănătatea și educația, 7,3%. Eu cred că B ar trebui să prevadă și proiecte la scară mică, unde autoritățile regionale ar putea să se implice, fără să intervină o povară gravă pentru bilanțul lor contabil și să aibă mai multe investiții în sectoarele cu plus valoare. Mulțumesc foarte mult! Domnul Pirinski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru intervenții. Pentru a fi cât de succin posibil, voi menționa doar trei dintre numărul, din numărul mari de întrebări pe care le-aș fi avut. Una are de a face cu costurile de gestionare. Din datele pe care le am înaintea mea, s-ar părea că costurile de management în comparație cu rata de rambursare sunt mai ridicate în cazul instrumentelor gestionate de BEI pentru ESIF și EFSI. În comparație cu ceea ce se întâmplă cu gestionarea făcută de alte instituții, adică 31 de instrumente sub fondul regional european, care sunt manageri manageriate de BEI, sub fondul de investiții. Avem 43% rata de rambursare în comparație cu 60% procentul când există alți manageri ai fondurilor față de BEI. Deci se taxează mai mult pentru rambursare mai mică, normal că intervin niște semne de întrebare. A doua întrebare are de a face cu angajamentele în ceea ce privește punerea în aplicare a coeziunii sociale și economice, misiunea pe care o are Banca Europeană de Investiții sub statutul său de bază. Din câte știu eu, banca în operațiunile sale în raportul 2014-2015 și în programul de lucru 2016-2018 există o evaluare insuficientă a coeziunilor sociale și economice, a priorităților din acest domeniu față de ceea ce se întâmpla până în 2011, când accentul cădea pe coeziune și există un grup de țări, Germania, Spania, Italia, Regatul Unit, E o întrebare care tot reapare, domnule vicepreședinte, și care a fost inclusă în raportul anual 2014 și rezoluția Parlamentului adoptată în aprilie anul acesta, și anume un dezechilibru geografic în distribuire în ceea ce privește investițiile. În 2015, șase state membre au primit 65,7% din investițiile BEI, Acest lucru ne arată foarte clar că există o chestiune foarte gravă care rămâne și anume cum s-a contribuit la a elimina disparitățile în Uniunea Europeană. O ultimă întrebare, are de-a face cu încă ceva ce apare în rezoluția noastră și unde sunt de acord cu colegul meu, domnul Strehovski, care în numele domnului Novakov spune acestea. Există o nevoie de un raport mai, com, mai aprofundat care să centralizeze diferite rapoarte care au de-a face cu activitățile băncii. Pentru că în analiza finală, domnule președinte, noi ar trebui să vedem care sunt rezultatele finale ale activităților și să ținem cont de diferitele aspecte care există, integritate, transparență, controle, etc. Și apoi ce ar trebui să ne intereseze la urma urmei e întreaga activitate a băncii și contribuția pe care a avut-o asupra rezultatelor la care ne așteptam. În acest sens, în mod clar, banca acum cred că se află sub o supraveghere nouă și intensă din partea Parlamentului față de înainte, în ceea ce privește resursele bugetare din partea Uniunii Europene. Și cred că e la latitudinea băncii să dea dovezi foarte clare că e conștientă de acest grad crescut de supraveghere la care este supusă. Mulțumesc! Doamna Ayala Sender, vă rog. Gracias, presidenta. Sí. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc pe scurt domnului McDowell pentru toate aceste informații pe care ni le-a furnizat, care vizează EFSI și instrumentele financiare. Curtea de conturi ne-a prezentat câteva rapoarte și ele vizează într-o oarecare măsură bugetul european, dar există și câteva chestiuni care vizează BEI acolo. Însă, pe mine mă interesează ceva mai mult cifrele pe care le-ați prezentat. În ceea ce privește Spania, țara mea, constat că în fine, eu sunt mândră că lucrurile merg bine, dar văd că Spania este cel mai mare client al BEI, ca să spunem așa, în ceea ce privește diversele tipuri de împrumuturi. Există firme care primesc aceste credite și bănci. Unele bănci se află sub un oarecare semn de întrebare și au trebuit să fie salvate, pentru că au existat și anumite îndoieli în ceea ce privește frauda. Constat situații asemănătoare și în Franța, de exemplu, Franța mi-a tras mie atenție, dar sunt și alte regiuni. De exemplu, Franța a putut să pună la punct anumite modele de cooperare cu regiunile, cu spitalele, cu universitățile, diversi actori pentru a acționa în acest domeniu. Și atunci aș dori să vă întreb, din ce motiv nu pot autoritățile spaniole să încheie acest gen de cooperări cu BEI, ca să lucreze cu BEI? Ați putea spune că nu, nu este permis, dar dacă le este permis băncilor care au fost salvate de guvern, atunci ar trebui să le fie permis și regiunilor autonome. Băncile sunt atât de dependente de instituții încât uh, trebuie să lucreze în mod paralel față de regiuni. Acestea sunt uh, depășite de toate problemele cu deficitul și renegocierile. O bancă nu ar putea colabora cu regiunile și cu orașele, afectate în așa fel încât să obțină fonduri? Există diverse piedici puse de către minister în calea obținerea acelor fonduri de către regiuni. Deci ce putem face aici? Apoi apar diverse contracte în funcție, în funcție de țară. Există aceste con- diverse contracte în Portugalia, Spania, Germania, bineînțeles. Aș dori să vă întreb uh, Cum se face în mod specific, în ce măsură se fac uh, contracte specifice cu fiecare filială a fiecarei bănci? Apoi, în ceea ce vrește Brexitul, aș dori să vă întreb dacă Banca Europeană de Investiții studiază contractele care ar fi afectate de Brexit. Vă mulțumesc. Ich habe selbst auch noch zwei Fragen. Die eine Și eu am două întrebări. Una. Cifrele evoluția băncii cu aceste noi atribuțiuni suplimentare 2014, 2015, 2016, dacă aveți uh, aceste informații acum, dacă nu înscris. Vă mulțumesc pentru documentele foarte interesante pe care ni le-ați trimis. Documentul în ceea ce privește frauda m-a preocupat, pentru că a existat o creștere a cazurilor de fraudă la 44 și apoi mai jos vorbiți de 50 de cazuri de fraudă. Aș dori să știu ce fel de țări sunt vizate. Ar fi bine dacă ne-ați, spus și des, ne-ați spune și despre ce fel de proiecte e vorba, dar cred că ar fi suficient să ne spuneți și statele care sunt implicate. Și apoi ne-am dorit un follow-up dacă vedeți cazuri care au ajuns mai departe la procuratură, ce s-a întâmplat cu aceste cazuri naționale? Vă mulțumesc și aveți acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru întrebări. A existat o întrebare legată de criteriile de referință, un benchmark pentru costurile BEI față de IMM-uri și sectorul privat. Sunt informații dificil de extras, mai ales cele din sectorul privat. Ceea ce pot să spun este că banii se iau din BEI, acolo unde se văd investiții financiare importante, acționând astfel. Totul e sofisticat din punct de vedere financiar din partea omologilor noștri și ne spun că beneficiile finanțării BEI nu sunt doar ratele scăzute ale dobânzii și avem niște rate foarte competitive. Când uh, facem ceea ce e intermediat prin sistemul financiar, prin bănci, noi le cerem băncilor să vină cu o parte mare din avantajul financiar transferat IMM-urilor. Însă ni se spune că acesta nu e singurul avantaj. Un uh, alt mare avantaj e sunt scadențele care sunt foarte importante, sunt mult mai lungi față de ceea ce se întâmplă în sistemul privat bancar. Uh, Așa că eu cred că avantajele pentru BEI nu sunt doar pe rate, ci și pe uh, termenul finanțărilor, care e foarte atrăgător din partea BEI. A mai existat o întrebare legată de inițiativa pentru IMM-uri, că e nevoie de mai mult sprijin financiar pentru ea. Da, e ceva ce ține de Parlament, de Consiliu și Comisie. S-a extins și, cum am spus, am făcut-o mai multe acorduri. B și-a luat uh, angajamente pentru a juca rolul care, pe care îl are în inițiativa pentru IMM-uri. Însă e nevoie și de sprijin bugetar și asta rămâne la latitudinea autorităților bugetare. S-a sugerat că ar trebui să se facă mai multe pentru a sprijini proiecte la scară mai mică și nu doar proiecte legate de infrastructura de transport. E ceva ce ne dorim într-adevăr să facem, mai ales sub EFSI, unde tranzacțiile au scăzut, dimensiunea tranzacțiilor care intră aici a scăzut semnificativ. Și vorbează această nevoie de mai mult personal, pentru că avem proiecte mai mici și omologi de dimensiuni mai mici, sub inițiativa EFSI, avem nevoie de mai mult personal pentru a face față însă dimensiunea împrumuturilor s-a redus în mod semnificativ și cred că veți primi mai multe informații în raportul anual pentru anul 2016. Am fost întrebat de costul pe care îl presupune livrarea de rezultate și ratele de rambursare. Aș dori să discutăm la nivel bilateral pentru a vă spune care sunt datele de care nevoie sursa datelor, Benchmarkul corect pentru BEI e legat de alte bănci multinaționale care sunt asemănătoare cu noi. Din datele pe care le-am văzut și pe care le pot împărtăși cu dumneavoastră, costurile noastre sunt foarte competitive. Abilitatea noastră de a ne acoperi singur costurile din operațiuni este mult mai bună față de ce se întâmplă în alte bănci multilateral dezvoltate. Și ceea ce s-a întâmplat în, an, în an, ultimii șapte-opt ani a fost foarte pozitiv. Mai mult, ne acoperim costurile noastre operaționale. Însă, probabil, am putea să discutăm mai mult la nivel bilateral, să avem un schimb de informații și vă voi răspunde cu plăcere la aceste informații. Și Nicolae ar putea să aibă niște informații în acest sens. Distribuția geografică pe care ați menționat-o este important să spunem că Sistemul de măsurare pe care îl folosiți, dacă vorbiți de volume pur de împrumut, bineînțeles, volumul de împrumut ținde să meargă spre economiile cele mai mari. Însă dacă sistemul de măsură pe care îl folosiți e că împrumutul ține de PIB sau de o bază per capita, atunci am, obs- am observat că există o un împrumut disproporțional în țările mai slabe din punct de vedere economic în Europa. Am câteva statistici la îndemână. BEI în țări cum ar fi Cipru, Slovenia, Portugalia, Polonia, Grecia în 2015, peste 9% din PIB-ul acestor țări față de o medie UE de 3%. Pe o bază per capita am împrumutat peste 100.000 de euro în Slovenia, Slovacia, Grecia și Letonia, față de o medie de 408 euro. Deci totul depinde de sistemul de referințe pe care îl folosim. chestiunea legată de raportarea cu privire la eficacitatea noastră și impactul nostru. Da, acesta e punctul central. Avem un plan operațional foarte detaliat, care este aprobat de Consiliul Director și raportăm în fața acestora și în fața acționarilor băncii. E un proces foarte intensiv care include discuții importante privind impactul final al planului operațional. Simțim că da, suntem responsabili în a livra în conformitate cu scopurile băncii și obiectivele pe care, care au fost setate de Consiliul de Directori și pot să vă dau informații legate de acest proces și planul nostru operațional. Există versiunile planului operațional publicate. Operațiunile noastre în Spania. Aș dori să mă consult cu colegii din biroul spaniol pentru chestiunea specifică pe care ați ridicat-o, dacă se pot face mai multe în cooperare cu autoritățile regionale. Am văzut operații foarte interesante prin BEI făcute recent, de exemplu locuințe sociale făcute în parteneriat cu municipalitățile spaniole și la stadiul de aprobare și și în desfășurare există programe foarte interesante care arată o cooperare strânsă între BEI și autoritățile municipale. Nu cred că e vreo chestiune politică aici și probabil putem învăța mai mult din ce se întâmplă în alte țări prin dezvoltarea acestui tip de parteneriate și vă vom da mai multe detalii în acest sens. Brexit, Regatul Unit, în acest moment, ca membru al UE, rămâne acționar BEI. Dar tratatele cer ca acționarii BEI să fie și membri ai Uniunii Europene. Așa că dacă Regatul Unit uh, nu va mai fi membru al Uniunii Europene, sub tratatele actuale, atunci va trebui să iasă și din BEI. Însă această relație viitoare între Regatul Unit și Bay, rămâne la latitudinea negociatorilor și Bay nu va participa la aceste negocieri, însă va avea un rol consultativ pe lângă autoritățile europene la negocieri și anume care ar fi implicațiile în funcționarea băncii pe parcursul negocierilor. Cât pentru viitorul previzibil, Regatul Unit își menține responsabilitățile pe care le are ca acționar al băncii și au și dreptul de a avea operațiuni în Regatul Unit. Și apoi, doamnă președinte, la întrebările dumneavoastră, personalul, vă vom putea da detalii cu siguranță în acest sens, dar într-adevăr cresc aceste cifre legate de personal, uh, și asta pentru că există aceste planuri operaționale ale băncii și mai ales mandatul EFSI din partea Uniunii Europene, care aduce la o nevoie de a crește resursele în bancă. Și mi-aș dori să vă dau mai multe detalii, dar nu le am acum în ceea ce privește follow-up-ul acelor cazuri în care cazuri de fraudă. Și Nicolae vrea să adauge ceva în acest sens. Mai are câteva puncte, te rog. Thank you, Vice President. Thank you. Um, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să spun mai întâi în legătură cu frauda că informațiile acestea sunt publice, se regăsesc pe site-ul nostru. Nu le am la îndemână, însă cu siguranță le putem transmite biroului dumneavoastră. Avem deja aceste informații, sunt publice, nu e ceva ce am încercat să ascundem. În ce personalul băncii, acesta a sporit în ultimii ani cu 10%. Însă ce este foarte important să știți e că avem uh, contracte pe o perioadă determinată de la 1 până la 5 ani, nu avem contracte permanente pe care le-am oferit, uh, personale pe care le-am uh, recrutat pentru niciunul dintre scopurile noi pe care le-am uh, avut. Nu am recrutat oameni pentru posturi permanente. În ceea ce privește întrebarea domnului Pirinski cu privire la costurile instrumentelor financiare, ei bine, mai întâi trebuie să vă întrebați uh, care este scara comparabilă pe care o avem. Pentru că dacă vorbim despre uh, cei care trebuie să gândească instrumentele financiare și apoi să le uh, conducă, cu cine îi comparăm? Sunt sigur că e foarte greu să gândești un astfel de uh, instrument financiar, costă foarte mult. Însă, dacă doriți mai multe uh, explicații sau să purtăm mai multe discuții, uh, poate n-ar fi o idee rea pentru a putea ajunge la esența problemei. Apoi, um, există o întrebare care a fost adresată de mai multe ori, și anume, există un aviz al Comitetului pentru Afaceri Regionale uh, în raportul BEI pe 2015, care uh, prezintă o evaluare a inițiativei pentru IMM-uri uh, cu țări precum Spania, România, Bulgaria și altele. Cred că acest aviz merită citit pentru că oferă, după părerea mea, o evaluare sinceră a acestei uh, inițiative, o evaluare a acestui Parlament. Doamne președinte, insist, vreau mai multe informații pentru că mă uit la acest raport cu privire la activitățile antifraudă și uh, dacă sunt informații suplimentare, pe mine mă bucur acest lucru, însă nu există informații suplimentare cu privire la statele membre, la cazurile de fraudă și la modul cum sunt urmărite aceste cazuri de către BEI. De aceea ne-am dorit să primim mai multe uh, informații la acest subiect, ca și la subiectul care vizează personalul. Stimați uh, colegi, domnul Laszlo Cioto din partea ECOFIN este aici. Doriți să luați cuvânt? cuvântul. Aveți ceva de adăugat? Mulțumim, doamnă președinte. Ei bine, tot ce trebuia spus s-a spus uh, de către domnul vicepreședinte. Nu cred că trebuie să mă intervin și să iau și eu cuvântul. Încă mai aveți două puncte pe ordinea de zi. Eh, mulțumim. Atunci încheiem acest eh, punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru acest eh, schimb de uh, opinii. Și avem un uh, raport de la 19 ianuarie și ne ocupăm până pe 31 ianuarie pot să fie depuse amendamentele, iar apoi în martie ne vom ocupa din nou de acest subiect. Dacă dorește raportorul să facă completări. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să spun că aș dori să mulțumesc domnului vicepreședinte pentru răspunsurile detaliate. Cred că ar fi bine ca în discuțiile noastre să consolidăm relația cu Parlamentul European. Cred că uh, ambele părți ar avea de câștigat de pe urma acestei relații. De asemenea, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Cred că uh, toate aceste subiecte aduse în discuție își vor regăsi locul în raport. În cele din urmă, reținând uh, rolul BEI de a finanța o mare gamă de uh, activități în interiorul Uniunii Europene și în afara sa și având în vedere semnificația pe care o are uh, finanțarea pentru creștere economică, uh, pentru noi este foarte uh, important uh, ca această instituție să își uh, ducă la îndeplinire activitățile respectând cele mai înalte standarde. Dorim de asemenea să primim și răspunsul la întrebările care au fost adresate de către doamna președinte. Cu siguranță comitetul va putea convinge uh, Comisia noastră va putea convinge Parlamentul că există valoare adăugată în activitățile BEI uh, pentru cetățeni. Altfel, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Mulțumim pentru prezența aici și cu siguranță ne vom reîntâlni. Mulțumim! Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, raportul special al CC 26 per 2016 în ceea ce privește dezafectarea nucleară, programele europene în Lituania, Bulgaria și Slovacia. Vă amintesc faptul că am vizitat toate aceste state și ne-am ocupat de problemele de acolo. Am avut și un raport special al Curții de Conturi, acum îl avem pe al doilea și responsabil din partea Curții de Conturi este domnul Phil Win Owen, raportor e domnul Marinescu. Marinescu, domnule Owen, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul, vă rog. Thank you, Chair, Rapporteur. Mulțumesc, doamnă președinte, um, domnule raportor și stimați eurodeputați, pentru ocazia de a ne prezenta acest raport cu privire la programele de asistență pentru Lituania, Bulgaria și Slovacia pentru um, dezafectarea centralelor nucleare. Eu vă voi prezenta pe scurt acum diapozitivele pe care le vedeți pe ecran pentru a acoperi auditul, ceea ce a descoperit auditul și recomandările. Mai întâi auditul. Uh, Uh, închiderea și apoi dezafectarea uh, reactoarelor nucleare proiectate uh, după model sovietic a început uh, după aderarea acestor state. Lituania este un stat uh, relativ mic, nu are uh, acum activități de generare de energie nucleară și are însă două reactoare de tip Cernobâl care nu au mai fost dezafectate nicăieri în lume până acum. Deci are nevoie de sprijin financiar și sprijinul a început din 1999 pentru toate cele trei state. În total, până în 2020, uh, se vor fi cheltuit 2,96 miliarde de euro pentru această activitate, jumătate din bani uh, mergând doar la Lituania. Ne-am uh, publicat deja și anul trecut raportul în legătură cu acest subiect și am spus și atunci că nu s-au acoperit prin aceste audituri achizițiile publice și, uh, de asemenea, am subliniat că în niciun fel nu am dorit uh, să uh, susținem sau din contră să nu susținem uh, energia nucleară și nici să tragem concluzii cu privire la uh, mixul energetic din Uniunea Europeană. Eu personal am vizitat însă aceste uh, situri în Lituania, Bulgaria și m-am întâlnit cu oficiali ai statelor membre, m-am întâlnit cu oficiali ai BERD și cu cei care reprezintă mediul geologic de depozitare din Finlanda. Pot să vă spun uh, că uh, în zonele cu radiație redusă, de exemplu uh, zona turbinelor, dezafectarea este avansată, însă problemele rămân la dezafectarea zonelor cu nivel ridicat de radiații, precum dezafectarea reactoarelor. E clar că sunt programe europene care să uh, susțină acest proces, însă ele n-au creat stimulentele adecvate pentru o dezafectare făcută la timp și uh, eficientă din perspectiva costurilor. Până în 2015, acest slide ilustrează că nu toate uh, rezultatele la care ne-am așteptat, noi și Comisia Europeană, au fost uh, atins în ceea ce privește uh, dezafectarea. Pot să spun că um, licența uh, pentru unitățile de la 1 la 4 pentru dezafectare a fost obținută de-abia în iulie 2016, după ce ne-am încheiat noi auditul din aprilie. Deci, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, cele trei state membre au făcut anumite progrese, după cum am spus, însă multe proiecte cheie de infrastructură se confruntă cu uh, întârzieri. Cele mai lungi întârzieri au fost înregistrate în Lituania, unde uh, data finală pentru dezafectare uh, din 2011 a fost amânată cu încă 9 ani până în 2038. Sunt provocări cu uh, dezafectarea în fiecare dintre aceste trei state membre, iar acest diapozitiv oferă un exemplu al întârzierii marilor proiecte în fiecare stat. În toate cele trei state vorbim despre soluții de uh, Uh, rezolvarea problemei uh, zonelor cu radiații uh, ridicate, însă totul se găsește la un stadiu conceptual. Am estimat că costurile totale pentru dezafectarea acestor reactoare nucleare vor ajunge la 5,7 miliarde de euro, cel puțin. Și discrepanța de finanțare între estimări și costuri în Lituania a crescut la 1,6 miliarde începând cu 2011. Asta pe lângă cele 28 de milioane din Bulgaria și 92 de milioane din Slovacia. Slovacia. Statele membre confinanțează aceste proiecte, însă confinanțarea rămâne foarte limitată. Uh, au uh, scăzut, a scăzut numărul personalului care uh, funcționează aceste centrale, însă unii oameni mai lucrează în Lituania, în centrală, pentru activități de întreținere. Nu Există planuri de dezafectare care să ofere costurile totale ale închiderii acestor centrale. Nu se includ uh, uh, costurile de um, uh, depozitare finală a deșeurilor foarte um, reactive. Nu se estimează practic costurile finale. Dacă ne uităm la coloana din dreapta din acest tabel, prima linie ne arată suma de 5,7 miliarde de euro în costurile de dezafectare a acestor reactoare pe care am menționat-o. Cea de-a doua cifră cu pe, galben pe care o puteți vedea ne arată ce se întâmplă dacă adugăm estimările de uh, costuri pentru um, a elimina um, combustibilul nuclear uh, uzat și um, deșeurile reactive. Costurile s-ar dubla, ajunge la 11.388 de uh, milioane de euro. Evaluarea comisiei e legată de finanțare și de planurile de dezafectare, dacă ele îndeplinesc condițiile exante, a fost inadecvată. Asta au conchis auditorii săi interni. Costurile viitoare pentru dezafectare și uh, pentru eliminarea deșeurilor nu sunt întotdeauna recunoscute ca uh, uh, fiind în conformitate cu conturile. Oricum există anumite probleme și cu capacitatea statelor de a face o planificare. Ne așteptăm la nivelul Comisiei să avem două evaluări financiare Uh, până la uh, sfârșitul lui 2016. Uh, Pot să vă spun că având în vedere că timpul este deja, timpul deja ne presează, voi face doar patru recomandări. Mă voi referi mai întâi la recomandarea numărul 2, unde spunem că Comisia, împreună cu toate statele membre relevante, ar trebui să exploreze opțiuni pentru a uh, um, elimina deșeurile uh, cu un alt nivel de uh, Um, pericol și um, ar trebui să găsească soluții uh, europene, ținând cont de directiva cu privire la uh, deșeurile radioactive ar trebui să se stabilească și niște planuri care să găsească niște, plan, niște uh, instrumente de finanțare mult mai adecvate pentru uh, aceste acțiuni. O a treia recomandare a noastră ar fi că cele trei state membre ar trebui să-și recunoască propriul rol în a se asigura că principiul poluatorul plătește este respectat și să fie pregătite să folosească fondul naționale pentru a acoperi costurile de dezafectare, de asemenea și costul de eliminare finală a deșeurilor, atât în perioada actuală de finanțare cât și după aceea. Și cea de-a patra recomandare, și anume că Comisia ar trebui să se gândească la sporirea cofinanțării în actuala perioadă de finanțare 2014-2020. Ar trebui să definească în mod clar, de exemplu, într-o decizie a Comisiei, um, excepțiile uh, bine uh, fondate în conformitate cu care proiectele mai pot fi finanțate totalitate de către Uniunea Europeană în conformitate cu uh, programele de asistență pentru dezafectare nucleară. De asemenea, în ceea ce privește fondurile de dezafectare nucleară, e bine, acestea ar trebui să nu mai existe după 2020. Dacă însă există o nevoie clară pentru folosirea fondurilor europene după 2020 și aceasta se stabilește uh, într-unul sau în toate cele trei state membre, orice finanțare europeană propusă de Comisia Europeană și uh, asta în conformitate cu dorințele colegiilor, ar trebui să ofere stimulente pentru uh, a se ajunge până la urmă la dezafectare. Ar trebui să existe limite de timp și de asemenea și niveluri adecvate ale confinanțării uh, de către statele membre membre. Se poate face asta uh, luând în calcul posibilitatea de a uh, extinde accesul pentru fonduri structurale pentru a permite activități de dezafectare nucleară, pentru că acestea să poată fi acoperite de aceste condiții. Comisia a acceptat mare parte dintre recomandările noastre, iar acest lucru ne bucură. A acceptat parțial celelalte două recomandări. Vă mulțumesc că ne-ați uh, ascultat. Mulțumim. Acum nu știu ce ar trebui să fac. Însă vorbim de aceste întârzieri ale proiectelor de peste 10 ani, nici nu știu cât să mă enervez. Domnul raportor are cuvântul, Marian. Thank you, Chair. Don't get nervous, please. <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să nu vă enervați. Este și sfârșitul zilei. În orice caz, după cum ați spus și dumneavoastră, este o poveste foarte lungă. În opinia mea, ea a început cu o intenție bună, o țintă bună, pentru că era nevoie să ajutăm cele trei state membre să își dezafecteze cele uh, trei uh, centrale nucleare, pentru că aceasta a fost unul dintre condițiile pentru aderare. Este opinia mea, deci a fost o idee bună. Însă, procesul, întregul proces, nu consider că a fost bun. O remarcă generală în primul rând. După cum știți, am mai scris și alte rapoarte în trecut și atunci pot să spun că acest program nu a avut un șef, un director cineva care să gestioneze totul. Comisia dă bani Berdului, Berd spune că eu doar iau banii și îi dau mai departe, statele membre sunt responsabile pentru totul, ele fac planurile, statele membre în același timp vin cu planurile de acțiune, noi întotdeauna cerem planuri de acțiune. Dar nici măcar acum nu cred că avem vreunul vreunul care să fie 90% valid. Apar întotdeauna scuze, nu știm la ce să ne așteptăm și așa mai departe. Deci uh, nu putem primi un plan de acțiune final. Toată lumea știe cum au fost construite aceste reactoare. Deci, se cunoaște ce este înăuntru, și ce este de făcut pe viitor. Apoi, banii uneori au fost cheltuiți pentru rețele. E adevărat, acest lucru este stipulat în tratatul de aderare. Însă este o sumă mult prea mare în comparație cu suma pentru dezafectare. Timp de multă vreme, centrala de la Ignalina a fost uh, pregătită pentru a-și reîncepe activitățile, deci nu a fost închisă multă vreme. Ignalina a primit foarte mulți bani. Prin comparație cu celelalte centrale, nu cred că este la același nivel de activitate. Sunt foarte multe rapoarte, știți foarte bine, cu privire la licitații, cu privire la activități. În Lituania o mare problemă a apărut cu furnizorul și așa mai de servicii și așa mai departe. În opinia mea, raportul Curții de Conturi este foarte bun. Este cam ceea ce ne trebuie. Cred că următorul raport va fi excelent pentru că Curtea de Conturi în sfârșit vorbește despre eficiență, despre activitate, despre rezultate. Iar acest lucru este foarte bun. Concluziile și recomandările curții le știți, am și eu câteva posibile recomandări. Ca să fiu cinstit, am făcut aceste recomandări și acum câțiva ani. Să vă dau un exemplu. Nu știu de ce a făcut fiecare centrală nucleară o licitație pentru depozitarea uh, combustibilului nuclear uh, cu emisii scăzute. La urma urmei ar fi putut folosi aceeași, uh, același uh, design pentru toate, în, pentru, în toate cazurile, sau măcar să folosească același consultat pentru că tehnologia este asemănătoare. Recomandarea aceasta am făcut-o acum foarte multă vreme. Și cum aș dori ca și Comisia să ne spună câteva lucruri despre planurile de acțiune. Care este starea actuală a stocării deșeurilor? Pentru că deșeurile reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Care este situația în fiecare dintre cele trei state membre? Am o singură observație pentru Curtea de Conturi. Poate că în următorul uh, raport ar trebui să vă concentrați mai mult pe fiecare centrală în parte. Să analizați fiecare caz în parte cu părți pozitive și părți negative. Poate că ar fi o abordare mai bună. Am cerut și curților naționale de conturi să facă o evaluare. În Slovacia s-a cerut acest lucru. Am cerut și Baird să ne spună într-un raport care este situația din punctul lor de vedere. Eu cred că trebuie să oprim finanțarea după 2020, pentru că, deoarece cred că este de ajuns. Și tratatul de aderare este vag în acest sens. Există oportunitatea de a cere mai mulți bani, dar înainte de a hotărâ de a acorda mai mulți bani, trebuie să avem o evaluare reală. Ce s-a întâmplat cu banii cheltuiți până acum? Care este rezultatul utilizării acestor bani? Vă mulțumesc foarte mult! Cinci colegi pe lista de vorbitori. Dacă toată lumea se încadrează și vorbește sub 5 minute, dacă nu vă încadrați în timp, nu vom putea asculta răspunsurile comisiei. Domnul Iavor are cuvântul. Thank you, Chair. I try to... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint, dar este dificil, pentru că aici sunt foarte interesat de acest subiect este extrem de important, vine la momentul oportun, de aceea vă mulțumesc pentru, mulțumesc curții de conturi pentru raportul excelent. Am fost și eu în vizită la Egnalina și uh, în Lituania, deci am și experiență în acest uh, domeniu. Pentru început aș dori să vă spun că în politica nucleară, în general, se respectă foarte puțin principiul poluatorul plătește. Este o îngrijorare generală în întregul sector nu numai când este vorba de accidentele nucleare, ci și când este vorba de dezafectare. Noi avem experiență destul de puțină în acest domeniu cu Comisia și cu Berdul, pentru că sunt proiecte foarte puține. Însă, ca observație cu caracter general, aș spune că, în general, costurile pentru dezafectare sunt subestimate întotdeauna foarte mult și estimările niciodată nu includ uh, toate costurile reale care apar în cursul procesului de dezafectare. Raportul Curții de Conturi ne arată că, în cazul acestor proiecte, au apărut probleme adiționale. În Lituania, Bulgaria și Slovacia, nu s-au creat stimulentele necesare pentru o dezafectare la timp și eficientă din perspectiva costurilor. În aceste proiecte, așadar, cheltuia, cheltuirea um, fondurilor europene nu este eficientă. În plus, cheltuirea s-a făcut în mod uh, netransparent. Și și acest lucru ridică semne de întrebare Trebuie să schimbăm această abordare în mod urgent. Sectorul nuclear nu poate face excepție de la cerințele de transparență pentru fondurile publice. Eu sprijin recomandarea 7A din raportul curții, și anume, Comisia trebuie să exercite presiune asupra statelor membre ca să facă progrese. Sper să vină Comisia cu o propunere în acest sens pentru facilitățile de depozitare definitivă. La ora actuală, toate aceste propuneri se află într-o fază uh, provizorie, dar avem nevoie de semnale clare din partea Comisiei. În încheiere, aș dori să spun următoarele. Concluziile acestui raport al Curții de Conturi vor fi luate în considerare în mod foarte serios de către Comisie, sper, și chestiunile sunt uh, de natură urgentă. Trebuie să existe reguli egale în întregul sector nuclear. Comisia trebuie să dea un exemplu în momentul în care reglementează acest sector, trebuie să se asigure că se respectă principiul poluatorul plătește și de asemenea principiile pieței interne, pentru că și aici sunt foarte multe probleme. Mulțumesc. Colegii Poș, puteți? Good late evening. Um... Domnul Poș. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, stimați colegi, mulțumesc curții pentru acest raport detaliat care vizează o problemă atât de complicată. Aș dori să mă refer la sinteza raportului. Cred că domnul Marinescu, printre altele, a subliniat în mod corect faptul că s-au înregistrat progrese la niveluri diferite în cele trei țări, în întregul proces de dezafectare. Și în ceea ce privește ratele de cofinanțare, acest lucru ar trebui să se reflecte mai bine în abordarea pe viitor a Uniunii Europene în acest domeniu. Raportul spune pe bună dreptate că închiderea și dezafectarea reactoarelor nucleare înainte de duratei de viață proiectată reprezintă o povară economică, financiară foarte mare pentru cele trei state membre vizate. Țelul nostru principal este să ne asigurăm că procesul se este dus la bun sfârșit cât mai repede posibil și banii europeni sunt cheltuiți în mod eficient și doar pe acțiuni bine justificate. Curtea nu recomandă continuarea sprijinului pentru uh, dezafectare și raportul domnului Marinescu chiar insistă asupra încetării uh, după 2020. Eu nu sunt complet convins. Bineînțeles, nu doresc să semnez un cec înalt pentru perioada după 2020, dar datorită faptului că asistența pentru dezafectare nu a stimulat întotdeauna statul membru să ia măsurile cele mai eficiente, aș dori să spun că nu trebuie să spunem nu complet, fără să ținem seama și de provocările tehnologice, care, într-adevăr, sunt foarte mari. De aceea aș dori să încurajez Comisia să pregătesc o analiză completă și complexă a nevoilor viitoare. Dacă constată că este indispensabilă asistența pe viitor, atunci trebuie să vină cu un scenariu realist pentru următoarea perioadă financiară, după 2020. Aș dori să subliniez în încheiere faptul că dezafectarea și uh, deficitele de finanțare din dezafectare ar putea fi reduse prin optimizarea de costuri la nivel de stat membru. Optimizarea costurilor trebuie să fie încurajată foarte mult de către Comisie în dezbaterile de pe viitor. Vă mulțumesc. Urmează domnul Vaughan. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport. Mulțumesc și curții de conturi pentru uh, documentul pe care ne-l prezentat. Este o problemă importantă, dar foarte dificilă. Cu toții suntem conștienți de faptul că după aderare, țările vizate se așteptau să primească ajutor financiar pentru procesul de dezafectare și ele doresc să se asigure că cetățenii lor sunt în siguranță, cu toții dorim să ne asigurăm că cetățenii europeni sunt în siguranță, deci ne vizează pe toți. Dar după cum a subliniat Curtea de Conturi, e, au existat câteva probleme. Costurile au crescut, întârzierile au crescut. Deci, despre ce trebuie să vorbim aici? Trebuie să ajungem la un echilibru corect între, cu, cu finanțarea, să ne asigurăm că uh, abordăm așa cum trebuie problemele de siguranță și de finanțare. Am câteva întrebări așadar. În primul rând, o întrebare pentru Curtea de Conturi și probabil și pentru domnul raportor. Este vorba de încetarea finanțării după 2020. Oare este din cauză că simțiți că poate că aceste proiecte se vor uh, finaliza în 2020 sau considerați că 2020 este începutul unui nou CFM sau de ce uh, alegeți acest punct de inflexiune? Poate Curtea de Conturi ne-ar putea spune mai multe lucruri. Cum ne putem asigura, în cazul unei încetări de finanțare, cum ne putem asigura așadar că există totuși ceva fonduri pentru a continua în mod sigur procesul de dezafectare? Am și câteva întrebări pentru comisie. De fapt, una. Ei ne-au promis recent uh, un raport ne-a spus că până la sfârșitul octombrie vor uh, veni cu o evaluare. O evaluare a condiționalităților exante. Și nu cred că a venit comisia cu acest raport încă. De asemenea, cred că ne-au promis că în decembrie vor veni cu o revizie a statelor membre, a opțiunilor, a alternativelor aflate la dispoziția acestor state pentru uh, eliminarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor. Și aș dori să ne spună Comisia când va veni cu toate aceste documente pe care le-a promis. Domnul Pirinski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi foarte pe scurt, am câteva lucruri de menționat, în baza informațiilor primite de la autoritățile din Bulgaria. În primul rând, în ceea ce privește întârzierile, da, au apărut întârzieri, însă trebuie să înțelegem un lucru. Bulgaria a dorit să schimbe termenul final pentru dezafectare din 2039 în 2030. Aici ne bază, autoritățile bulgare se bazează pe o analiză realistă în măsura posibilului. Deci s-a făcut o analiză pe cât de realistă posibil la ora actuală pentru scurtarea termenului de dezafectare. În al doilea rând, este vorba despre o recomandare de a crește inputul național, deci de a crește plățile, contribuțiile naționale la acest proces. La ora actuală, 30% este procentajul și recomandarea ar fi să se crească și Bulgaria cred că este pregătită să analizeze aceste aspecte, aceste posibilități. În al treilea rând, o propunere de comandare, acea propunere ca după 2020 să nu mai fie niciun fel de finanțare. Cred că este prematur să sărim la această concluzie. Domnul Marinescu a spus că există probleme foarte clare cu raționalizarea, cu gestiunea coordonării, cu cheltuielile. Încetarea completă a sprijinului în mod clar, cred că ar crea probleme pentru țările vizate. Domnul Poș s-a referit la acest lucru. Deci ar fi probleme financiare foarte mari. De asemenea, cred că ar fi un semn foarte nefericit din partea Uniunii Europene, care cumva s-ar deconecta de această problemă foarte dificilă și unică din multe puncte de vedere. Da, absolut, spune doamna președinte. Știm cu toții despre ce vorbim, știm cât de dificil uh, este. Și acum domnul Batidi din Lituania, unde situația este cea mai dificilă. Vă mulțumesc foarte mult. Având în vedere că nu este interpretarea litua- în, uh, din lituaniană, voi vorbi foarte pe scurt. Da, colegul meu a spus că problema este complexă și unică din multe puncte de vedere. Atât pentru Comisie cât și pentru Europa. În ceea ce privește costurile, în primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Owen și, raportorul, și raportorului, prietenului meu, Marian Marinescu. Le mulțumesc așadar pentru, con, pentru conversația anterioară pe această temă. S-a menționat propuneri foarte bune, însă cu unele dintre ele nu pot fi de acord, pentru că ar fi vorba de încălcarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, cel puțin în cazul Lituaniei. Reactorul nuclear, după cum știți, se bazează pe protocolul, aici este vorba despre protocolul numărul 4 din tratatul de aderare. Am vorbit despre acest lucru, este diferit în Bulgaria și în Slovenia. Apoi, în ceea ce privește chestiunile financiare, eu sunt împotriva ideii ca finanțarea să se termine în 2020. Cred că ar fi o greșeală majoră. Mm. Problema, dacă nu finanțăm țările, va continua. Cea mai mare problemă este cu combustibilul nuclear. Acesta este foarte periculos pentru cetățeni, nu doar în țările noastre, ci și în uh, regiunea mai mare, învecinată din uh, estul Europei. Sunt de acord și cu rolul pe care îl poate juca Comisia pe viitor. Comisia ar trebui să fie mai vizibilă, Comisia trebuie să se implice mai mult uh, în întregul proces uh, tehnic și de sprijin. Ei trebuie să știe ce probleme vor apărea pe viitor în procesul de dezafectare, nu doar în Lituania, Slovenia și Bulgaria, ci și în alte țări. Sunt și alte țări care vor uh, dezafecta centrale nucleare pe viitor, Germania, Regatul Unit și așa mai departe. Acestea sunt comentariile mele. Sper că Comisia Cont va sprijini aceste remarci în momentul în care vom dezbate documentul pe viitor. Vă mulțumesc. Da, vielen Dank. Das Schöne ist, was bei Mulțumesc ce frumos e că fiecare știe în această dezbatere ce crede despre subiect. Am discutat atât de mult subiectul încât nu mai există surprize. Și acum îi dau cuvântul domnului Thomas de la Comisie. Aveți cuvântul. Okay, thank you very much, uh, Chair. Um, first of all, I want to thank the court uh, no, for this. Uh... Sorry, sorry. Îmi cer scuze. Domnul Țelăr și apoi veți primi și dumneavoastră cuvântul. Sper că putem să ne grăbim puțin. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru că am fost și eu la delegația din Cosnodrui și pentru că acolo am văzut voi proiectul care funcționează cel mai bine, nu pot decât să-mi închipui ce se întâmplă în Slovacia și în uh, Lituania. Am auzit acest raport al Corții de Conturi, am văzut prezentarea, nu pot decât să-l sprijin. Pe scurt, banii nu mai sunt, proiectele între timp și-au depășit uh, timpul, au ajuns la jumătatea, în jumătate, la înjumătățirea radioactivității. Ce se întâmplă e relativ neclar. Aceste state au primit și mijloace financiare de compensare pentru aceste proiecte, să, să înlocuiască ceea ce aveau cu noile energii Însă, atunci, când am fost în acea delegație, din cei 560 de muncitori care existau pentru această dezafectare în 2012-2013, să ni se spună ce s-a întâmplat cu ei, ce, ce activitate aveau acolo. Așa ceva nu se va întâmpla. Și apoi în ceea ce privește depozitarea elementelor de acolo, Ni s-a spus că cu 50 de milioane au fost trimise în Rusia. A fost o soluție intermediară. Dacă a fost gândită ca o plată odată, ca mită, nu, nu se știe. Însă ce ni s-a părut și mai grav? Toți cei implicați spuneau că pierderea de energie va fi enormă. Au existat multe blocaje în aceste programe. Unele dintre instalații au fost modernizate în continuare. Nu. Dacă totul se finanțează doar cu bani din exterior, atunci uh, lucrurile nu vor sta atât de bine. De aceea, o propunere ar fi că dacă dorim să plătim în continuare, trebuie să vină și resurse proprii. Cred că aceasta ar fi o cale de urmat. Mulțumim, comisară, cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că raportul vine la momentul potrivit. Am cooperat foarte bine cu Curtea de Conturi. Momentul e unul potrivit. Am avut doi ani în CFM înainte de revizuire la jumătatea termenului pentru orice acțiuni de corectare pe care le-am putea întreprinde. Vă reamintesc că în 2014 deciziile Consiliului în ceea ce privește cele două programe și regulamentele pe care le aveam er, erau diferite față de propunerile Comisiei și sumele au fost crescute mult. Pe punctele care au fost menționate de uh, europarlamentari, evaluarea ex-ante, completarea acestea, a fost făcută și a fost transmisă în această comisie săptămâna trecută. Acest fapt ne confirmă faptul că aceste, um, această dezafectare, planurile pentru dezafectare sunt um, incluse aici, sunt estimări de cost care sunt bune în planuri și în ceea ce privește sumele incluse în CFM, acestea ar trebui să ducă la îndeplinirea rezultatelor. Evaluarea exante a fost făcută atât la nivel intern, cât și prin evaluatori externi. Atât cei interni, cât și, cât și cei externi au confirmat aceste fapte și la sfârșitul lunii octombrie au finalizat munca lor și au, vor transmite Comisiei acesteia și statelor membre în cauză. Cred că e important. Apoi, ce mai important, uh, în ceea ce privește calea de urmat, am încercat, din punctul de vedere al Comisiei, să creștem transparența cu privire la progres. Am trimis deja două rapoarte anuale în Parlament și în Consiliu cu privire la felul în care progresează programele. Într-un al treilea raport, care va surveni în curând, vom acoperi exact punctele care au fost precizate de domnul Marinescu și anume unde ne aflăm exact în ceea ce privește chestiunile legate de combustibil. Toate acestea vor fi acoperite în raport. Am ținut cont în totalitate de recomandări. Cred că e important să menționăm că în abordarea noastră am pus accentul pe faptul că în această perioadă și în aceste programe siguranța nucleară e prioritizată. Putem să spunem deja că, conform punctelor principale pe care ne-am propus, am ajuns la o irreversibilitate a procesului. E neeconomic să se înceapă o muncă de reconstrucție pe aceste reactoare. Irreversibilitatea proiectelor a fost asigurată. Când vine vorba de programele din Bulgaria și Slovacia, cele două procese de dezafectare până la sfârșitul anului 2020 se va ajunge la un nivel la care problemele reactive vor fi marginale. Adică vom fi ajuns la obiectivele noastre în ceea ce privește asigurarea că nu există aspecte radiologice care să mai existe. În cazul centralei din Bulgaria, cum spunea și membrul um, Curții Europene, s-a ajuns la un rezultat important în iulie, după ce a fost publicat raportul. De aceea avem acum o îndepărtare a combustibilului nuclear de acolo și există un, asemen, un așa numit defueling care a început în septembrie. Aceste aspecte importante care au fost menționate de domnul Marinescu și de alții s-au mai adus critici în trecut, însă acum progresele sunt tangibile, au fost înregistrate și există și o transparență importantă în aceste chestiuni. O recomandare importantă, am acceptat să creștem cofinanțarea. Cofinanțarea trebuie să fie crescută la 15% în cazul Lituaniei mai mult pentru celelalte state membre. Am acceptat recomandările în cadrul revizuirii la jumătatea termenului, vom avea niște linii directoare exacte. Și trebuie să spun că răspunsurile sunt pozitive din partea statelor membre despre care vorbim. Pentru a crește ownership-ul, domnul Marinescu ne vorbea despre acesta, uh, că situația nu e clară în ceea ce privește lanțul de comandă. Cred că avem un management indirect, însă a fost crescut, crescută res, mm, responsabilitatea în cazul Slovaciei. E nevoie de o bază pentru mai multă cofinanțare națională din partea statelor membre implicate. Un ultim punct legat de situația de după 2020. Din perspectiva Comisiei ar fi prea devreme să avem o opinie. Vom face o evaluare a impactului, așa cum facem pentru toate propunerile din viitor cu CFM-ul. Un ultim punct, un punct suplimentar, acoperă parte din recomandările curții, câteva din comentariile pe care le-am auzit aici. Trebuie să vedem că situația din această țară în comparație cu un nou cadru uh, pentru politicile în ceea ce privește deșeurile radioactive în întreaga Uniune. Am adoptat noi directive care au intrat în vigoare după Fukushima. Avem o situație complet nouă cu legislații noi adoptate în toate statele membre, programe naționale, rapoarte naționale care au fost trimise Comisiei în anul trecut, iar la începutul anului viitor acest Parlament va primi raportul Comisiei în ceea ce privește programele naționale și un raport în ceea ce privește deșeurile nucleare în toate statele membre. Pentru prima oară Comisia va publica un inventar cu toate deșeurile radioactive și combustibilul folosit în comunități. Va fi pentru prima oară când Comisia va publica un raport cu privire la cât de complete sunt politicile statelor membre în domeniu. Astfel vom avea un cadru, după care vom putea să facem recomandări specifice în 2018, după studiile de care nevoie, cu soluții regionale și altele. Ne bucură foarte mult că am avut această discuție bună, avem documentație în ceea ce ne privește pe noi, în ceea ce privește gestionarea financiară a programelor și vom juca un rol important și constructiv în discuția legată de recomandările pentru statele membre. Vă mulțumesc! Superb! Domnule Owen, doriți să luați din nou cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, ținem să le mulțumesc membrilor că au participat la această discuție foarte bună și pentru feedback-ul pozitiv în legătură cu raportul nostru pe acest subiect dificil și m-am bucurat că am putut să lucrez cu domnul Marinescu, care are o experiență foarte mare în domeniul și care a tras niște concluzii foarte bune. A menționat rolul autorităților naționale de audit. Eu aș spune că în cazurile cel mai dificile, cazul cel mai dificil și anume Lituania, Instituția Națională Supremă de Audit a cerut guvernului din Lituania să găsească mai multă cofinanțare, astfel încât să fie abordată problema. Deci nu fug de această problemă, într-adevăr încep să se ocupe de ea, un fapt ce trebuie să-l salutăm. Un punct a tot fost uh, uh menționat de mai mulți domni care au luat cuvântul acum. O discuție în legătură cu recomandarea 5 looking forward. Cred că nu e ceva ce ține de curtea de conturi, ci e ceva ce ține de comisie, să facă o propunere și ține de legislator și dumneavoastră să luați o decizie. Pentru noi a fost destul de clară și am vrut doar să explic care e această recomandare 5.2 din nou. Pentru noi a fost destul de clar că mecanismul dedicat de finanțare nu a funcționat și ar trebui să fie oprit în 2020 nu înseamnă că toți banii trebuie să se oprească, deși ar putea să existe motive bune pentru care ar trebui să fie așa și fiecare să se descurce fără bani europeni după 2020. Însă dacă un stat membru sau poate mai multe au nevoie de mai mult sprijin de la UE după 2020, atunci trebuie să se facă cu stimulente uh, încorporate, învățând lecțiile din acest sistem eșuat de finanțare. Trebuie să existe o limită în timp, trebuie să existe condiții în ceea ce privește cofinanțarea în statele membre. Un mod de a o face ar fi să fie extins accesul pentru acel stat membru sau pentru acele state membre la fondurile structurale, pentru că, bineînțeles, fondurile structurale conțin cofinanțarea în ceea ce privește cei care dețin banii și acestea atrag cei mai mulți uh, participanți care își doresc programe mai eficiente și implementate la timp. Mulțumesc pentru toate aceste observații. Am vrut să vă explic ce însemna această recomandare 5. Din nou, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Raportorul are cuvântul. Thank you, President. So, as you have seen, We are speaking a lot about... Uh, vorbim mult uh, despre motivele pentru care ar trebui să ne oprim în 2020. Eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre modul în care putem cheltui banii alocația acum într-o manieră foarte eficientă. Iar în legătură cu asta, nu discutăm prea mult. Colegul nostru văd că a plecat, dar uh, argumentul pentru oprirea programul în 2020, e bine, Comisia tocmai ne-a spus că proiectele se regăsesc în program și că banii sunt suficienți. Iar estimările din acest moment sunt că discrepanța financiară în Bulgaria este de 28 de milioane, iar în Slovacia este de 92 de milioane. În Lituania, aș putea spune și îmi pare rău pentru asta, în mod normal, această discrepanță financiară a crescut la 1,6 miliarde după ce au primit jumătate din banii uh, pe care le-au primit în total uh, cele trei state. Deci o jumătate din uh, bani s-a dus la Lituania, aproximativ 1,5 miliarde de euro din cele trei. Acesta este motivul pentru care cred eu că în 2020 ar trebui să oprim uh, aceste programe. E adevărat, uh, protocol pentru uh, tratatele de aderare, toate acestea stipulau anumite chestii, sigur că da, poate pentru că acestea au fost mai bine negociate decât uh, alte acorduri. Dar trebuie să înțelegem că uh, trebuie să învățăm cum să cheltuim uh, banii eficient și, după părerea mea, comisia trebuie să vină cu o evaluare reală a cheltuielii banilor. Asta înainte să mai solicite în 2020 să mai aloce și alți, să mai aloce și alți bani. Aș dori să mai spun încă două, două lucruri. Mai întâi, uh, situația tehnologică neprevăzută, nu mai este o scuză. Îmi pare rău, după 10 ani eu cred că e prea mult. Deja s-au scus mai mult de 10 ani. Atât de mulți bani, totuși, și cred că măcar ar fi trebuit să gândească un program de cercetare pentru cum ar trebui să procedeze. În al doilea rând, uh, combustibilul uh, uzat și stocarea sa depozitarea sa. Nu are legătură cu evaluarea uh, dezafectării uh, prin bani europeni. Nu există legătură. Avem Euroatom, avem o directivă, avem responsabilitatea statului membru. Nu contează faptul că centrala trebuie sau nu oprită. Fiecare stat membru trebuie să financeze aceste activități uh, singur. Deci nu este rezonabil să se mai ceară bani. Eu sper ca proiectul să continue. Eu însumi am fost la Coslodui, am fost și la Ignalina de două ori. Coslodui e la 60 de kilometri de orașul unde trăiesc eu. Deci, dacă vreți, pot să spun chiar că sunt uh, un cetățean interesat de rezolvarea problemei însă chiar îmi doresc să acționăm în direcția cea bună și cred că avem nevoie de un organism de guvernanță, de gestiune, de uh, o gestiune reală uh, care să ne arate clar ce se face cu acești bani. Mulțumesc! Dank. Ich möchte... Mulțumim! Vă atrag atenția că s-au pus multe întrebări bine motivate astăzi. Nu sunt sigură dacă Putem intra în detaliile acestui raport de la Curtea de Conturi și dacă ne ajută să mergem mai departe, cu siguranță vom menține acest subiect deschis. Pentru că ne-am ocupat deja de mult timp de subiect și timpul e prețios și merită să-l investim și pe acest subiect. Însă cred că trebuie să încercăm ca pe viitor să nu mai facem greșelile trecutului. Până la urmă am văzut că de câte ori există bani noi puși la dispoziție, totul funcționează, totul arată cum ar trebui și apoi când uh, merg banii, din nou nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic timp de mulți ani și apoi din nou e nevoie de bani noi. Eu cred că nu e un joc corect și nu cred că trebuie să ne lăsăm prinși în el. Și să le mulțumim uh, colegilor noștri, însă cred că în continuare va trebui să ne ocupăm de aceste trei proiecte de dezafectare nucleară. Vă mulțumesc pentru discuție și putem să nu mai putem să discutăm și ultimul punct de pe ordinea de zi, misiunea în Italia. Îmi pare rău, îl vom, uh, îl vom amâna pe 8 decembrie, ne vom întâlni data viitoare la 5 decembrie la ora 15. S-a închis ședința.